Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous... Dragi colegi, haideți să începem lucrările noastre. Declar ședința deschisă. Astăzi lucrăm într-o sală care de obicei este folosită pentru concilieri, președintele Comisiei pentru Bugete de data aceasta nu se află mai sus uh, la tribună față de <laughs> restul colegilor și nu avem nici ceas. Nu știm cât e ceasul. În rest, putem să lucrăm ca de obicei. Ați văzut cu toții ordinea de zi. vă propun să adăugăm la diverse încă un punct în legătură cu care doresc să cer uh, punctul de vedere al Comisiei pentru Bugete. E vorba de finanțarea ajutorului umanitar pentru Siria. Este un subiect pe care președintele Comisiei AFET m-a rugat să îl evoc um, cu dumneavoastră și deci vom discuta despre acest punct la sfârșitul lucrărilor de astăzi. Dacă nu aveți alte observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. La punctul 2, comunicările președintelui, aveți aceste comunicări în Cobu News, deci nu mai revin asupra lor. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 24 aprilie ca de obicei, dacă nu sunt observați în legătură cu acest proces verbal până la sfârșitul uh, ședinței de astăzi, considerăm, îl considerăm adoptat. Putem trece astfel direct la punctele 4, 5, 6, 9 și 10. E vorba de situația actuală a lucrărilor în legătură cu cadrul financiar multianual și în legătură cu proiectele de bugete rectificative pentru 2013. Voi face o scurtă prezentare generală acum și aceasta va fi completată sau eventual modificată de diferiții raportori. Știți cu toții că Parlamentul European a spus foarte clar în rezoluția de pe 13 martie și a repetat de nenumărate ori uh, la nivel public și privat, uh, prin intermediul președintelui Parlamentului sau prin intermediul raportorilor Uh, sau prin intermediul meu că pentru noi acordul privind cadrul financiar multianual MFF în engleză, CFM în română, va depinde de negocierile privind acest cadru financiar plurianual, bineînțeles, dar și de acordul necesar pentru creditele suplimentare de plăți pentru 2013. Și există două subiecte diferite. Unul se referă la bugetul rectificativ numărul 1 pentru finanțarea intrării Croației în Uniunea Europeană și uh, politicile europene pentru Croația încă de la intrarea țării în Uniune pe 1 iulie și pe de altă parte bugetul rectificativ numărul 2 în valoare de 11 miliarde 200 de milioane cu obiectivul de a plăti plățile întârziate de pe 2012 și de a finanța uh, cererile de plăți din 2013, care reprezintă o sumă mare, așa cum se întâmplă de obicei la sfârșitul perioadelor de șapte ani. După multe contacte bilaterale și având în vedere dificultatea de a obține din partea Consiliului și din partea președinției irlandeze admiterea legăturii dintre plățile pe 2013 și, și cadrul financiar multianual 2014-2020, am uh, făcut apel la mini-summitul pentru probleme bugetare, conform articolului 124 din Tratatul uh, de Funcționare al Uniunii Europene, uh, Și săptămâna trecută, la invitația președintelui Comisiei Europene, președintele Schulz și cu mine, primul ministru al Irlandei și ministrul Gilmore, am avut o întâlnire pentru a încerca să ajungem la un compromis care să ne permită să abordăm negocierile în paralel pe cele două subiecte. Acest compromis a fost uh, găsit săptămâna trecută și <clears throat> conform uh, relatării scrise pe care ați primit-o, conform acestui compromis, Consiliul, pentru a arăta că a înțeles preocuparea Parlamentului și că președinția, președinția irlandeză are aceeași preocupare, Consiliul se declară gata să aducă mijloacele um, de plăți necesare în 2013 în două tranșe. Una um, care să fie dată imediat uh, în valoare de 7,3 miliarde și restul mai târziu. Acordul privind a doua tranșă însă trebuie să um, aibă loc în același timp cu acordul privind cadrul financiar multianual și, uh, conform acestui uh, înțelegeri, încă a doua zi, uh, chiar a doua zi, Comisia pentru Bugete a adoptat în cadrul unei rezoluții cu caracter politic proiectul de buget rectificativ numărul 2, precum și proiectul de buget rectificativ numărul 1, Introducând în rezoluția de adoptare a proiectului de buget rectificativ numărul 2, acordul nostru privind principiul celor două tranșe. Dacă cele două tranșe vor fi aprobate până la acordul final privind CFM, prima fiind de valoare de 7,3 miliarde și în aceste credite suplimentare de 7,3 miliarde din prima tranșă, prioritățile Parlamentului și ale Comisiei uh, vor fi luate în considerare, nu doar prioritățile Consiliului. Astfel, luni, deci la începutul acestei săptămâni, a avut loc primul trilog de negociere a cadrului financiar multianual. Această reuniune a fost destul de scurtă, pentru că președinția irlandeză nu a putut ajunge la timp din cauza unor uh, probleme tehnice de transport, dar totuși a durat o oră și jumătate. Și a fost ocazia pentru ca delegația Parlamentului și raportorii noștri să amintească pozițiile Parlamentului în legătură cu aspectele care vor face obiectul negocierii. Aceste priorități sunt flexibilitatea, clauza de revizuire la jumătatea perioadei, resursele proprii, unitatea bugetului și cifrele. Deci și sumele. Am insistat asupra acestui ultim punct pentru că de câteva săptămâni încoace, s-a exprimat o anumită tendență tendință peste tot în cele două instituții, uneori deci chiar în niciun parlament, că de a se considera că sumele în Consiliul European, um, că sumele fusese stabilite um, și bătute în cuie de Consiliul European. Nu e așa. Totul este negociabil. Ceea ce nu înseamnă că Parlamentul se va bate pentru fiecare sumă. Dar, în rezoluția din 13 martie, mai ales în ceea ce privește sumele de la liniatul 4, Parlamentul a spus anumite lucruri. Și avem două categorii de cifre, de sume. Avem um, limitele maxime globale de plăți și repartizarea pe categorii, pe linii bugetare, cu consecințe posibile asupra repartizării între statele, statele membre. Și anumite elemente din această repartizare nu depind de negocierea de care se ocupă Comisia pentru Bugete, adică cadrul bugetar general, ci de negocierea conținutului regulamentelor uh, pentru diversele politici. Politica agricolă, politica de coeziune, politica de cercetare, deci cele care costă cel mai mult. Și aici e posibil ca grupurile, ca echipele de negociere ale Parlamentului care mm, negociază aceste politici să propună criterii de repartizare diferite ale sumelor, diferite de mm, cele mm, pe care a uh, lucrat Consiliul. Deci avem intenția să introducem și aici puncte de negociere în legătură cu sumele. Am amintit toate aceste lucruri și am transmis Consiliului Președinției Irlandeze un proiect de regulament privind cadrul financiar multianual și un proiect de acord interinstituțional care corespunde poziției Parlamentului. Aceste texte, elaborate de raportorii noștri și sub responsabilitatea lor, v-au fost trimise prin uh, e-mail cu o oră înainte să le transmitem președinției irlandeze și Comisiei Europene luni. Și tot atunci am căzut de acord să organizăm o a doua reuniune de trilog, deci un trilog formal pe data de 28 mai, dar având în vedere că suntem presați de timp, pentru că obiectivul comun al celor trei instituții este să avanseze cât mai mult posibil în timpul președinției irlandeze, deci înainte de sfârșitul lunii iunie, și să ajungă, dacă se poate, la un acord final înainte de sfârșitul președinției irlandeze, oricum înainte de sfârșitul uh, vacanței de vară și am considerat că trebuie accelerat ritmul lucrărilor și nu să-l uh, uh frânăm, având în vedere că negocierile propriu au început foarte târziu din motivele pe care le cunoaștem și raportorii s-au uh, au spus că sunt disponibili în fiecare zi săptămâna viitoare la Strasburg pentru a se întâlni cu omologilor din Consiliu și uh, Comisie. În ceea ce privește Consiliul, aceste uh, reuniuni pregătitoare uh, au fost prevăzute la nivel tehnic, deci de funcționari, iar în ceea ce privește Parlamentul, mai ales după ședința grupului de contact care a avut loc ieri dimineață, am considerat și am spus acest lucru ministrului Gilmore, care a înțeles și a admis că am dreptate, că aceste lucrări pregătitoare trebuie să aibă loc la nivel politic, um, care pentru noi este nivelul raportorilor. Bineînțeles, Consiliul și Comisia apoi trebuie să și desemneze reprezentanții care au mandat politic pentru a negocia la nivel politic cu raportorii noștri. Dar, în ceea ce ne privește, avem foarte mult uh, respect și foarte multă încredere în secretariat uh, și în colaboratorii noștri funcționari, dar în legătură cu punctele pe care le-am evocat, care sunt strict de natură politică, a căror traducere tehnică va fi complexă și, bineînțeles, pentru asta avem nevoie de colaboratorii noștri funcționari, dar trebuie să se facă alegeri politice și dacă avem raportori, ei trebuie să joace acest rol. Iată, care uh, este baza pe care vom lucra și în legătură cu care ne-am pus de acord. Apoi, am fost uh, foarte Uh, supărați uh, marți, ieri, când Ecofin, uh, care s-a sesizat de, procesul, de bugetul rectificativ numărul 2 și ministrii de finanțe nu au ținut deloc cont de ceea ce am convenit la summitul conform articolului 324 din săptămâna precedentă. Adică ne-am pus de acord ajunsesem la un acord pentru a considera că creditele de plăți suplimentare vor fi uh, mm, oferite în două tranșe, una imediată de 7,3 miliarde și o a doua tranșă în, cu o valoare deprecizat pentru că Consiliul nu dorea să se angajeze în, în legătură cu suma pentru a ajunge la 11,2 miliarde, dar oricum în momentul semnării acordului CFM pentru ministrii de finanțe acest lucru înseamnă suntem de acord cu creșterea creditelor de plăți pentru 2013, suntem de acord că va fi nevoie de cel puțin 7,3 miliarde, poate mai mult. Suntem de acord să dăm 7,3 miliarde în momentul în care se semnează acordul privind cadrul financiar multianual. Și dacă e ne- există nevoi suplimentare, vom vedea, le vom mai discuta în octombrie. Ceea ce nu e deloc același lucru pe de o parte 7,3 miliarde pentru a începe negocierile privind CFM nu înseamnă același lucru ca 7,3 miliarde pentru a încheia uh, negocierile CFM. Uh, cine vede partea goală a paharului ar spune chiar că uh, este exact uh, contrarul a ceea ce am dorit. Dar noi am hotărât să vedem partea plină a paharului, dar în același timp să nu fim naivi. Și continuăm negocierile CFM conform metodei pe care v-am prezentat-o, deci cu numeroase reuniuni uh, la nivel de raportori cu omologii din celelalte instituții. Pe 28 mai va avea loc un trilog formal pentru a prezenta situația negocierilor și vom organiza uh, un calendar de lucru la nivel de trilog în luna iunie. Probabil va fi nevoie de încă două triloguri suplimentare în iunie, poate chiar trei, raportorii ne vor spune um, care vor fi nevoile, dar în același timp am spus aseară la telefon ministrului Gilmer și voi confirma în scris asta chiar astăzi. Am pregătit o scrisoare cu președintele Schulz pe care o vom trimite astăzi, toată lumea va primi o copie, bineînțeles, în care amintim că în ceea ce privește creditele de plăți pentru 2013, <clears throat> pentru Parlament, obținerea acestor credite este o condiție sine qua non pentru acordul final privind CFM și decizia Consiliului ECOFIN este contrară înțelegerii pe care s-a bazat compromisul cu primul ministru irlandez și cu președintele Comisiei pentru Afaceri Generale irlandez uh, din săptămâna trecută. Și având în vedere că președinția este reprezentată astăzi aici, președinția irlandeză va trebui să hotărască dacă dorește ca acordul CFM să fie semnată în cadrul președinției irlandeze sau uh, dorește să amâne semnarea um, um, acordului CFM uh, până pe 15 octombrie, cel mai devreme, bineînțeles, cu rezerva mm, ca noi să fim de acord în legătură cu conținutul CFM. Iată care sunt condițiile în care angajăm această negociere paralelă a plăților pe 2013 pe de o parte și a cadrului financiar multianual pe de altă parte. Apoi vom reveni la problema bugetului rectificativ numărul 1, care punea și el probleme deosebite. Vă întreb, dorește cineva să completeze prezentarea mea, să comenteze sau să modifice ceea ce am spus? Domnii raportori, Reimer? Reimer, nu. Ivailo, nu. Jean-Luc? Nici An? Iată, cum funcționează lucrurile aici, comunist, când vorbește președintele, raportorii tac din gură. Ați înțeles cu toții, bineînțeles, că lucrăm uh, în conform unui spirit de echipă care funcționează foarte bine și mulțumesc foarte mult raportorilor și colaboratorilor noștri. Ne înțelegem foarte bine și cu președintele Schulz. Doamna Durand a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport despre care am mai auzit câte ceva până acum, bineînțeles. Aș dori să insist asupra unui fapt pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și anume că cred că la Consiliu există o anumită atitudine, o atitudine greu de acceptat. Și anume, se încearcă ca precondiția stabilită de noi să fie cumva însușită de ei, de cei de la Consiliu. Mi se pare că am exagerat și Spun asta cu atât mai mult cu cât Consiliul are un reprezentant aici în sală. Cred că această procedură este, de fapt, o dovadă de reavoință din partea Consiliului. <coughs> Reavoință față de deschiderea unor negocieri sincere și deschise. De fapt, vreau să zic că Consiliul nu dorește deloc o, o discuție sinceră și deschisă. De aceea vă spun, trebuie să avem grijă când discutăm cu ei. În ceea ce privește sumele, suntem la 7,3 și vreau să vă amintesc tuturor că, de fapt, suntem la 16,2. Deci, aceste 7,3 reprezintă, da, o primă tranșă, dar um, nici uh, aceasta nu acoperă întregul deficit în uh, mai ales că acest deficit este considerabil, pentru că uh, mai avem vreo 217 miliarde neplătite, deși sunt foarte multe lucruri care sunt doar provocate de întârzierile administrative. În al treilea rând, uh, va trebui să vedem de câte trialoguri este nevoie, de câte aveți nevoie, și cred că ar fi foarte uh, rău să ne precipităm acum, mai mult, noi lucrăm cu seriozitate și uh, în timpul necesar. Trebuie să arătăm Consiliului că nu ne grăbim și să arătăm că noi dorim să mai uh, recuperăm terenul pierdut la negocierile cu Consiliul. Cam asta voiam eu să vă spun despre o situație care este destul de îngrijorătoare și care totuși reprezintă uh, terenul nostru de lucru pentru următoarele săptămâni. Mulțumesc, Izabel, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Nu mai dorește nimeni să intervină deocamdată? Ba da, Salvador Gariga a cerut cuvântul. Dar văd că vorbește acum cu vecinii. Salvador. Si, gracias, presidente. Simplemente... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem de acord, domnule președinte, în linii mari cu uh, ceea ce ne-ați prezentat. Și am mai dorit să subliniem un lucru pe care l-am mai menționat înainte. Nu suntem uh, parlamentari de pe Marte și nici miniștrii nu sunt de pe Venus. Venim cu toții din statele membre și avem poziții de apărat. Știm ce înseamnă austeritatea, știm ce înseamnă și consultarea bugetară pe scenele naționale iar Parlamentul European trebuie să garanteze continuitatea bugetului comunitar. Acesta trebuie să uh, slujească obiectivelor a 28 de state membre în următorul an. Dar, domnule președinte, să știți că nu-mi place această atitudine de confruntare dintre noi și Consiliu. Eu cred că ar fi mult mai bine să găsim o poziție comună în cadrul acestei poziții comune, cred eu că ajunseserăm la un uh, punct de acord foarte acceptabil. Toată lumea dorea să susțină cifrele din bugetul rectificativ elaborat de Comisia Europeană, respectiv de Direcția Generală pentru Bugete. Din păcate, declarația Consiliului Ecofin nu este suficientă. După ce am lucrat foarte mult S-a lucrat foarte mult la Consiliu și știți ce înseamnă foarte mult când e vorba de discuțiile ministrilor economiei. S-a ajuns la un acord pe 7,3 miliarde. Deci, putem noi să căutăm cât vrem în această declarație a ECOFIN. Domnule președinte, nu acolo vom găsi compromisul. Și acesta nu acoperă câtuși de puțin plățile pe 2013. Iar cifrele singurei instituții care are dreptul de a prezenta cifre pe 2013 sunt de 11,2 miliarde pe 2013 și mă refer la cifrele Comisiei Europene. Domnule președinte, înțeleg că mai avem o oarecare marjă de negociere. De aceea, domnule Lamasur, domnule președinte al Comisiei pentru Bugete, dar și domnule uh, Lavia, care văd că nu este de față încă, să profite de această ocazie care se va prezenta în curând, și anume cea reprezentată de Consiliul pentru Bugete. Vă rog pe amândoi să încercați să mai uh, înmuiați această declarație a Consiliului ECOFIN ca să putem să acoperim cele 11,2 miliarde de euro de plătit. Dacă atitudinea celor din Consiliu nu, va, nu se va mai atenua, Mm, nu vom ajunge la niciun rezultat. Și sunt convins că mandatul nostru de negociere va reflecta acest lucru. Dat fiind că dorim să negociem perspectivele financiare, e foarte important să încercăm să uh, obținem un mandat chiar de săptămâna viitoare de la Consiliul pentru Bugete. Consiliul și-a însușit una din uh, eternele noastre revendicări, și anume că nu avem un acord cât timp nu cădem de acord la toate capitolele. E adevărat, însă sper că vom reuși să luăm o decizie până la plenara următoare. Mulțumesc, Reimer Böge. Ja, vielen Dank, eh, Ala. Mulțumesc, Ala. La începutul negocierilor la primul uh, trialog am fost cel mai dezamăgit. Uh, a fost cea mai mare dezamăgire pe care am trăit-o și o spun deschis și cred că e necesar să spunem asta și în fața guvernelor. Consiliul European a rugat preștinția să um, progreseze în discuțiile cu Parlamentul cât mai repede cu putință, dar nu se întâmplă asta Chit că, de fapt, noi am manifestat o atitudine deschisă, dar președinția, până la ora actuală, nu a primit un mandat concret de negociere cu noi. Deci nu putem negocia în termeni serioși. Și tocmai de aceea este scandalos ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Adică, Președinția a făcut o declarație, uh, comisia de asemenea și-a asumat un punct de vedere și până la urmă opinia publică a ajuns să creadă că din cauza Parlamentului lucrurile nu progresează. Deci mi se pare incorrect că se întâmplă asta. Nu trebuie să fim noi acum idioții Europei. În al doilea rând, dacă analizăm acum documentele președinției uh, în care este descrisă situația și ce a mai rămas de făcut, constatăm automat că în continuare se dezbat cele patru subiecte cheie și nu sunt singurele care au rămas de negociat până la urmă. Și nu există niciun fel de claritate, nu se știe um, pe ce bază și cu ce reguli ale jocului uh, se va negocia cu Parlamentul. Începem cu revizuirea. Noi discutăm aici despre o revizuire postelectorală cu alte intenții față de ceea ce se dezbate la ora actuală dincolo. Până la urmă, ceea ce vor ceilalți este mult mai slab decât ce avem la ora actuală, iar la resursele proprii, atitudinea este foarte rezervată. Se pune problema unei foi, foi de parcurs, dar nu se știe în ce măsură va fi aceasta obligatorie sau nu. În ceea ce privește unitatea bugetară, iarăși apare o problemă, pentru că uh, într-adevăr, Consiliul manifestă o atitudine mai deschisă, dar subiectul nu este încheiat. Și apoi se discută despre flexibilitatea Uh, care există la Consiliu totuși pe anumite instrumente, uh, solidaritate, fondul de ajustare la globalizare, uh, marja de urgență, dar dacă comparăm cifrele, vedem că ceea ce ni se oferă este mai puțin decât ce avem acum. În articolul 109 din concluziile Consiliului se impune o marjă de flexibilitate maximă. Și totuși, realitatea este că, la nivelul Consiliului, în continuare apar probleme. Pentru că de-abia a manifestat uh, Consiliul Atitudine Deschisă că deja se închide la loc. Și nu am făcut nimic până la urmă. Se discută în continuare despre faptul că se vrea un contact cu Parlamentul. Păi un contact putem să întreținem și în, în piața Luxemburg și la discotecă, dar până la urmă noi avem alte intenții. Și ar fi foarte bine să transmitem un mesaj clar statelor membre că dacă se procedează așa la acest nivel și dacă uh, nu își asumă ceilalți răspunderea față de aceste trenări, uh, atunci trebuie să se înțeleagă că, până la urmă, nu noi suntem de vină. Consiliul în ultimele luni nu a fost pur și simplu în stare să progreseze și nu doar pe cifre, ci pe toate celelalte elemente care trebuiau bifate la Consiliu. E adevărat că în ceea ce privește linie directoare uh, răspunderea este parțială la nivelul Consiliului, dar până la urmă negocierea cu Parlamentul este una posibilă. Noi vrem să acționăm în baza tratatului și până la urmă să aplicăm uh, un tratament în relația cu Consiliul care e deja stipulat în uh, tratat. Mie mi se pare că până acum Consiliul nu a respectat aceste stipulări din tratat în ceea ce privește relația interinstituțională cu noi. Mulțumesc! Utah Hawk aplaudi. Văd că ai spus foarte bine ce ai spus și Utah Hawk te aplaudă. Iată, un criteriu bun de evaluare. Vreau să adaug încă un lucru. Consiliul Ecofin și-a ilustrat atitudinea atunci când a discutat uh, ajutorul pentru Cipru. A uh, propus un hold-up, o jefuire a conturilor micilor depunători din Cipru și asta a fost adoptat în unanimitate. Deci vedem cam ce stil are Consiliul Ecofin. Este de o responsabilitate foarte limitată. Și Ivai Local, fiind dorește să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, sunt de acord cu Reimer, Consiliul nu era gata să negocieze, nu era gata să ne asculte și nici să stabilească o dată următoarei reuniuni suficient de repede. Se pare ca o problemă legată de începerea negocierilor și asta are legătură cu întregul calendar adoptat de noi pentru că îl pune sub semnul întrebării. Aș avea o întrebare pentru comisie. Și este vorba de proiectul de buget rectificativ numărul 2 am început uh, cu adevărată confuzie, auzind tot felul de cifre diferite în uh, ultimele câteva luni. Am început cu 3 miliarde anul trecut, apoi 16, apoi comisarul Lewandowski a spus Comisiei pentru Bugete că uh, va fi o altă sumă enormă, poate 18 miliarde rămase de anul acesta. Apoi s-a sugerat un proiect de buget activ de 11 miliarde și noi am înțeles de că s-ar putea să se ia această decizie prin procedura votului cu majoritate calificată la Consiliu. Iar acum, în concluziile ECOFIN, am auzit comisia vorbind despre 7,3 miliarde. Eu aș vrea să știu care este pronosticul comisiei în legătură cu plățile pe anul acesta. Când se vor opri plățile? Anul trecut s-au oprit la sfârșitul lui octombrie. Ce părere are comisia acum? Pentru că concluziile Consiliului Ecofin mi se par inacceptabile, complet inacceptabile, deoarece Consiliul are obligația de a completa contribuțiile pentru ca cei de la comisie să poată să plătească facturile. Nu este în niciun caz responsabilitatea Parlamentului. Viceversa, însă, este posibil. Noi dorim să intrăm în următorul CFM cu sume cât mai uh, curățate, să zicem, de ce a fost înainte, deci fără datorii. Însă, Consiliul se pare că nu dorește să obțină un acord privind plățile în cadrul financiar multianual, deci rog pe cei de la Comisie să-mi prezinte o opinie clară. Care este data limită de la care Comisia nu va mai avea resurse ca să plătească facturile dacă nu se suplimentează bugetul? Vreau să salut aici pe domnul director general care va lua cuvântul după după ce mai ascultăm câțiva deputați. Întâi dăm cuvântul domnului Ioran Ferm. Da, mulțumesc, voiam și eu să adaug un mic comentariu în legătură cu ce a spus Ilo față de poziția Comisiei. Am citit ieri un interviu cu ministrul de finanțe al Suediei, care se numără prin minoritatea care nu dorea să accepte nici măcar cele 7,3 miliarde. Se pune problema nevoilor imediate și acestea se pare că sunt cam de 2 miliarde de euro. Deci, aș vrea să știu de unde are acest personaj aceste cifre. Au fost prezentate? De unde a scos el aceste două miliarde? Vă rog să-mi spuneți dacă este cineva de la comisie sau altcineva aici care îmi poate explica, pentru că el nu explică. El spune avem cifre conform cărora necesitățile imediate sunt de 2 miliarde. Punct. Mulțumesc, Ioran. Avisat, se spune din sală. Am o întrebare și o remarcă personală. Întrebare. Eu nu reușesc să înțeleg cum se face că Comisia Europeană nu susține un argument pe care unii dintre noi, și chiar și eu, îl prezentăm în fața ministrilor de bugete. Atunci când aceștia contestă cifrele de cereri de plată ale Comisiei Europene. Argumentul este următorul. Eu l-am spus ministrului irlandez. Este următorul. Cine sunteți dumneavoastră ca să contestați cifrele Comisiei Europene, care sunt prezentate în Comisiei de toate celelalte țări? Ministrul irlandez are o poziție legitimă atunci când contestă cifrele de ce cererilor de plată din Irlanda. Ministrul francez le poate contesta doar pe cele din Franța. Dacă cumva constată că Comisia Europeană arată că cererile de credit de plată din Franța sunt la un alt nivel decât cele din bugetul francez. E clar și perfect legitim. Dar cum, pe ce bază ar putea ministrul francez să-și permită să pună la îndoială cifrele eh, Spaniei, Portugaliei și așa mai departe. Nu este justificat. Nu au niciun fel de informații care să le permite să conteste cifrele Comisiei Europene și eu nu știu de ce Comisia nu afirmă sus și tare acest lucru. Pentru că astfel Consiliul Ministrilor de Bugete ar fi obligat să dezbată alte puncte pe alte planuri și să pună adevăratele probleme. Și astfel mai ajung la o observație. Este vorba aici de două probleme de natură complet diferită. Este o problemă bugetară și o problemă de negociere. Suntem deja în luna mai. După părerea mea, Comisia Europeană nu are probleme de trezorerie în luna mai și uh, colegul de la comisie mă va corecta dacă greșesc. În luna mai poate plăti facturile care sosesc în această lună. Dar dacă creditele de plată nu sunt suplimentate la modul substanțial în următoarele săptămâni și luni, vom avea o problemă bugetară comparabilă cu cea cu care ne confruntam la finele anului trecut, însă într-o măsură mult mai mare, și anume, la sfârșitul anului, nu vom avea mijloacele bugetare necesare pentru a plăti toate angajamentele și facturile corelate acestor angajamente pe anul 2013 în 2012. Ministrul de Finanțe din Suedia spune 2 miliarde ajung și gata. El, când face astfel de declarații, la fel ca și alți miniștri, confundă problemele de trezorerie cu problemele bugetare. Da, pe termen scurt nu sunt probleme de trezorerie, dar dacă nu luăm măsuri, până la sfârșitul anului vom avea o problemă bugetară uriașă. Și domnul director general îmi va spune dacă este sau nu este de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă exprim cât se poate de clar. Comisia a făcut o propunere de 11,2 miliarde de proiect de buget rectificativ și a repetat în toate forurile că aceasta este cifra valabilă, 11,2 miliarde. Întâmplător, această cifră corespunde grosomodo cu suma disponibilă diferența dintre nivelul plăților și plafon, dar este o pură întâmplare. Văd că îmi zâmbiți. Aș vrea să vă amintesc că, la modul general, suma transferată de la un an la altul reprezintă, de fapt, exact suma despre care am discutat. Este pur și simplu astăzi, la modul matematic și statistic, Uh, o întâmplare, dar asta este realitatea. Această sumă de 11,2 miliarde este o sumă de la care Comisia nu, fa, nu va da înapoi. Am justificat-o și nu avem niciun motiv să o modificăm. Este suma necesară. Acum, în ceea ce privește situația liniilor bugetare, acoperirea creditelor de plată variază în timp. Acum am terminat resursele în ceea ce privește creditele de plată referitoare de încheierea programelor din cadrul financiar anterior. Și cred că, de fapt, la acest tip de credite se referă anumiți miniștri. Cred că despre asta este vorba, însă, în realitate, la multe alte linii, la uh, rubrica 1A, la rubrica 1B, în săptămânile următoare, ne vom găsi într-o situație în care creditele de plată nu vor mai fi disponibile și deci va trebui să oprim plățile. Din acest motiv, noi la comisie dorim ca această primă etapă de 7,3 miliarde să fie adoptată de către autoritatea bugetară cât mai rapid, în așa fel încât, pe de o parte, să avem la dispoziție creditele de plată necesare și, pe de altă parte, să putem face cererile de fonduri necesare. Și ajung acum la subiectul trezoreriei. În ceea ce privește trezoreria, situația este următoarea. După cum știți, la începutul anului am solicitat două 12 pentru a finanța cheltuielile ce țin de plățile directe din sectorul agriculturii. După schema clasică, reducem treptat acest avans de trezorerie în cursul anului. Pentru a ajunge în medie la o doisprezecime. Începând cu luna martie-aprilie, solicităm fonduri care vor permite reducerea avansurilor suplimentare dinainte. Anul acesta și anul trecut ne-am aflat într-o cu totul altă situație. Astăzi suntem în 16 mai. Astăzi suntem cu două luni înainte în ceea ce privește cererea de fonduri. Adică la sfârșitul lui mai vom fi utilizat 7 doisprezecimi din trezorerie. Pentru că întotdeauna trebuie să fie plătite consecințele sumei transferate sub formă de credite de plată de anul viitor, de anul trecut, mă scuzați, pe anul acesta. Așadar, pe planul trezoreriei există anumite mijloace, dar sunt mijloace limitate. Și acestea ne obligă să ne restrângem foarte mult la capitolul plăți. Probabil că la sfârșitul lunii vom avea 4 miliarde de euro de plăți neefectuate din cauza unei trezorerii neadecvate. Sperăm ca în luna iunie-iulie să se rectifice acest uh, deficit, dar este totuși un proces foarte lent. Pentru că dacă reducem soldul creditelor de plată de anul trecut, rămân, un, urmează să vină un uh, sol de cereri de rambursare din partea statelor membre. Și avem un fel de echilibru între ce intră și ce iese în trezorerie. Deci reușim, la modul foarte moderat, să reducem acești, uh, suma aceasta luată în avans. Deci nu vom avea probleme de gestionare a trezoreriei deocamdată. Avem o situație foarte tensionată. Asta voiam eu să clarific. Domnule președinte, cam atât uh, cred că trebuie menționat deocamdată. Am să mă și opresc aici. Mulțumesc, domnule director general. Am să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină, dar înainte aș dori să facem o precizare. De fapt, vreau să vă pun o întrebare. Cum se face că în 2013, ultimul an din perioada de șapte ani, 2007-2013, nu am uh, plătit complet programe din perioada precedentă. La ce mai folosesc uh, regulile N plus 2 sau N plus 3? Oui, président, euh, premièrement, il s'agit de clôture. De... Întâi, e vorba de uh, sfârșitul programelor. Nu este vorba de derularea normală a acestor programe, deci uh, la 5% din sumă trebuie plătită în momentul în care se încheie programul. Apoi, în ceea ce privește regulile N plus 2, N plus 3, pentru aceste programe există mai multă flexibilitate, ceea ce are anumite consecințe. Deci, coincidența celor două elemente um, face că acum uh, simțim efectiv coada cometei. Um, pentru perioada care se termină anul acesta. Am impresia, spun raportorilor, că va trebui să abordăm aceste lucruri uh, în cadrul negocierilor privind CFM, care urmează, pentru că a, a, uh, pierde eh, șase, șapte ani, a, pierde vremea pentru închiderea programelor anterioare, uh, nu face decât să complice lucrurile și uh, lumea are impresia că Uniunea Europeană nu știe cum să-și cheltuiască banii, că procedurile sunt mult prea lungi și așa mai departe. Deci, acum, aș dori să-i dau cuvântul lui Ian Mulder, care încă nu a cerut cuvântul, dar știu că dorește să o facă. Uh, pentru că la punctul 7 de pe ordinea de zi, echipa um, din care face parte alături de Ani Jensen și Giovanni Lavia trebuie să ne prezinte concluziile grupurilor de, grupului de lucru privind creditele de plăți uh, și RAL și Apoi voi da cuvântul colegilor care doresc să mai spună ceva. Deci, Ian, dacă aveți lucruri de spus și întrebări de pus directorului general, vă rog. Yeah, I listened with uh, much interest to the discussion because... Am ascultat cu interes sporit această dezbatere pentru că, de fapt, multe din ce am ascultat astăzi aici sunt lucruri care coincid cu ceea ce e cuprins în documentul meu de lucru. Uh, Singurul lucru pe care îl putem afirma acum este că ralurile au sporit mult mai tare față de perioada precedentă. Există o serie de explicații pentru asta. S-a schimbat regula N plus 3, avem derogări speciale pentru Grecia și alte derogări. Es elementul esențial este că pe parcursul anilor, statele membre și Parlamentul au respectat angajamentele din CFM, dar plățile au lipsit. Deci, la acest capitol, plățile nu se aliniază nivelului angajamentelor. Comparând plățile, vedem că e vorba de 61,5 miliarde mai puțin față de nivelul din CFM. Și asta impune anumite dificultăți. Cel puțin așa privesc eu lucrurile. Am întrebat în stânga, în dreapta, în anumite state membre, ce sisteme de bugetare există și acestea variază foarte mult. Sistemul pe care îl avem la plăți și la angajamente diferă. Nu sunt un specialist ca să spun ce sistem funcționează cel mai bine. Dar uh, în momentul în care îți asumi un angajament, dar mai târziu nu oferi bani pentru plăți, uh, acesta reprezintă un sistem foarte defectos. Asta e opinia mea. În continuare, problema este la categoria 1, uh, acolo unde e și dezvoltarea rurală. La categoria 1 există 90% din raluri. Mai sunt probleme și în cercetare. Acolo, dezangajarea apare deja după un an. Problema însă ar putea să capete amploare în anii ce vor urma, pentru că am schimbat regulamentul financiar. Asta înseamnă că suntem obligați să plătim și dacă nu plătim, atunci urmează amenda. Declarații în această dimineață nu m-au liniștit. Avem probleme mari în acest an. Mai așteptăm și alte facturi de plată și avem bugetul rectificativ numărul 2 cu 11,2 miliarde și mă întreb, oare ajung acești bani? Riscăm să intrăm în următorul CFM cu sume restante de plată. Am făcut mai multe calcule și potrivit acestora, rezultatul e mereu că apar probleme și că diferențele ar putea fi unele foarte mari. Ce putem să facem în această situație? Statele membre, în momentul în care își asumă un angajament, trebuie să-l însoțească de o plată, deci de o factură. Asta înseamnă că cifrele pentru plăți trebuie să fie cât mai corecte. S-a făcut deja o sugestie, a menționat-o președintele de nenumărate ori, trebuie să Uh, existe justificări de plată mult mai bune, pentru că de fiecare dată avem uh, facturi mult mai mari din partea statelor membre față de ceea ce doresc să aprobe în cele din urmă. E o contradicție pe care eu chiar nu mi-o pot explica. Se pare că în statele membre nu este nicio centralizare, nu la nivelul documentelor pe care le trimit la comisie, pentru că aceleași state membre care cer mulți bani mai târziu contestă suma în momentul în care comisia o onorează. Ce să facem în acest caz? Până la urmă, e un sistem care pe termen lung nu mai poate funcționa, așa că va trebui să atacăm uh, această schemă de verificare a plăților. În momentul în care ai un angajament, trebuie să ai un sistem care să-ți permită ca automat să existe și plata aferentă angajamentului. Admite, sistemul nu va funcționa. În noul CFM există un acord la nivelul statelor membre care va instaura o regulă N plus 3. E bine, asta va agrava situația și cred că este un pas în direcția greșită. Ralurile vor uh, crește simțitor. Pentru Parlament a devenit clar că și flexibilitatea e o parte importantă a soluției. Dacă analizăm uh, ce s-a întâmplat în ultimii șase ani, parcurgând cifrele, constatăm că am returnat statelor membre 13 miliarde de euro, resturile uh, din fiecare an. Această sumă suplimentară de 11,2 miliarde e în acest context una pe deplin rezonabilă, pentru că statele membre au primit bani înapoi. Mai mult decât atât, noi mereu ne-am uh, plasat sub nivelul uh, din CFM, Așa că nu ne pot acuza de absolut nimic. Noi nu am greșit. Deci o soluție ar putea fi să avem o marjă de flexibilitate dusă la extrem. Și am mai spus ceva data trecută și știu că sunteți de acord. Dacă ai un sistem unde te asumi un angajament uh, de acordare de bani și mai târziu refuzi să plătești, atunci e inacceptabil. Aia înseamnă că, deocamdată, contribuția națională uh, se desfășoară într-un sistem total nefezabil. Și tocmai de aceea trebuie să vedem ce se întâmplă cu sistemul de resurse proprii. Mulțumesc! Mon uh, Mulțumesc! An, doriți să adăugați ceva? Nu? Bine. Mulțumesc pentru această analiză foarte pertinentă, care va fi foarte utilă raportorilor noștri în negocierea privind CFM. Și aveți dreptate să amintiți ordinul de mărime, pentru că dacă luăm marjele rămase disponibile pentru creditele de plăți pe 2007-2013, înainte de a lua o decizie privind bugetul rectificativ numărul 2, uh, suntem în jur de 65 de miliarde de euro. Dacă luăm excedentele bugetare care în perioada de 6 ani au fost date înapoi statelor membre, e vorba de 13 miliarde de euro. Și astăzi nevoile uh, din întâmplare Uh, după cum spunea domnul director general, sunt în jur de 11 miliarde. Deci, uh, iată, astfel înțelegem mai bine ce înseamnă această negociere privind flexibilitatea. Salvador a cerut din nou cuvântul? Sí, președinte, era para preguntarle al director general. Da, voiam să intervin pentru a adresa o întrebare directorului general. ce vrea să spună când menționează gestionarea bugetară pe 2013 într-o manieră prudentă. Asta se spune în declarația ECOFIN. Se va schimba aplicarea programelor în, acel, în acest an? Sau sunt doar vorbe goale din partea Consiliului? sau e mai degrabă o, instru o instruire către comisie despre cum să gestioneze bugetul. Mulțumesc. Domnule director general, aveți cuvântul. Domnule director general, ați menționat întâmplarea. Acum ajungem la prudență. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă um, măturisesc că nu sunt cea mai adaptată persoană pentru a vorbi despre prudență. Um, acest cuvânt a fost introdus în declarația Consiliului și, bineînțeles, um, el aparține vocabularului Comisiei, dar în cazul în speță, acest termen mă lasă dubitativ. Pentru că, având în vedere structura bugetului și a metodelor de gestiune aplicate, metodele de control aplicate, eu cred că prudența ne caracterizează în toate stadiile, în toate etapele și, după cum știți cu toții, Comisia nu poate propune cheltuieli pentru care nu există temei juridic. Deci, orice derapaj nu poate să provină uh, din niciun, nicio sursă. Nu e posibil să apară derapaje pentru că toate aceste lucruri sunt încadrate. Prudența a făcut parte din logica noastră chiar în momentul în care a fost conceput cadrul financiar și instrumentele care asigură punerea sa în practică. Iată ce pot răspunde domnului Gariga. Poate președinția poate spune mm, și ea ce, cred, ce înțelege prin prudență și ce, care vor fi consecințele la nivelul uh, gestionării de către serviciile Comisiei. Acum aș dori să fac două, trei observații în legătură cu ceea ce a spus domnul Mulder. Raportul său este foarte bine făcut, foarte complet și comentariile prezentate de domnul Mulder privind creditele de plăți, regula N plus 1, 3 și flexibilitatea sunt uh, sprijinite de comisie. După cum știți, am regretat în noiembrie 2012 faptul că nivelul creditelor de plăți a fost redus cu 5 miliarde față de propunerea comisiei, după cum a spus-o domnul președinte Adineuri, Comisia este singurul organ care poate să <laughs> facă calculele cu adevărat pe baza informațiilor date de statele membre și pe care de obicei le corectăm uh, pe baza experienței noastre și le reducem. În ceea ce privește regula N plus 3, Comisia a propus în mod prudent să facă eforturi pentru a um, păstra rigoarea bugetară la o regulă N plus 2, Consiliul European a luat altă hotărâre din um, diferite motive politice pe care, bineînțeles, trebuie să le respectăm, dar trebuie să ne dăm seama că uh, acest lucru va avea uh, consecințe la nivel de RAL. Și, bineînțeles, în al treilea rând, este evident că cu un nivel al creditelor de plăți fixat uh, foarte jos, la nivel mai scăzut ca niciodată, mai ales având în vedere importanța RAL-ului, din perioada 2006-2013. Este evident pentru Comisie și președintele Comisiei a spus acest lucru în mod foarte clar la Consiliul European și anume că flexibilitatea este absolut esențială. Trebuie să fim capabili să folosim totalitatea sumelor prevăzute de Consiliul European în concluziile sale din februarie, adică 908,4. Este absolut esențial acest lucru. Și, deci, legătură cu toate aceste puncte, domnule președinte, sprijinim și um, aprobăm analiza domnului Mulder. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să adaug că um, suntem pe cale să <laughs> creăm o neînțelegere care poate să ne aducă dezavantaje la nivel politic. Uniunea Europeană în ansamblul său și mai ales zona euro în acest moment sunt uh, amenințate de recesiunea economică. Și discursul din ce în ce mai comun la nivel comunitar este uh, continuăm rigoarea bugetară, dar trebuie să sprijinim creșterea economică și pentru asta trebuie finanțate noi proiecte și pentru asta e nevoie de un acord rapid privind cadrul financiar multianual. Dar cadrul financiar multianual riscă să fie adoptat cu un buget în scădere și în primii ani oricum Având în vedere aceste plăți care rămân de făcut uh, pentru proiecte din trecut, vor fi, vor fi sume folosite pentru finanțarea proiectelor vechi și nu pentru finanțarea proiectelor noi. Deci, intrăm într-o fază în care bugetul comunitar e scăzut, dar este totuși foarte important pentru anumite state membre și pentru anumite politici de competitivitate, și dar el va avea un efect recesiv, de recesiune. Iată care este situația. Ivailo Calfin are cuvântul mai întâi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-mi exprim uh, uh satisfacția față de ceea ce a spus domnul director uh, general în legătură cu nevoia de buget suplimentar. Acesta trebuie să fie un mesaj care trebuie să ajungă la Consiliu și anume că în următoarele, dacă um, această problemă nu este rezolvată în următoarele săptămâni, ne vom confrunta cu probleme foarte grave, tocmai din cauza lipsei de decizie în Consiliu. Și Comisia poate, având în vedere că formal nu avem o procedură în două tranșe, dacă e nevoie, trebuie să înceapă o procedură pentru a nu întârzia prea mult lucrurile. Admir și capacitatea Comisiei de a face un lucru excepțional din punct de vedere statistic, adică să reușească să facă să corespundă nevoile cu, margin, cu marja care rămâne disponibilă. Este extraordinar acest lucru în gestionarea bugetului Uniunii Europene. Acum două observații în legătură cu documentul lui Iana, lui An și lui Giovanni în legătură cu restul de lichidat. Um, Cred că este un argument bun uh, pentru prioritatea majoră a Parlamentului, adică flexibilitatea pentru următoarea perioadă financiară. Există probleme structurale în um, bugetul european, în modul în care este el mm, implementat și aceste probleme structurale, dacă nu sunt rezolvate, riscă să um, aibă consecințe grave în anii următori. Aș nuanța puțin lucrurile. Nu cred că programele N plus 2 sau N plus 3 reprezintă o problemă majoră pentru RAL. Modul în care este gestionat bugetul european există o nevoie normală de rest lichidat, adică plăți care nu trebuie lichidate în uh, uh, anul proiectului. Și, deci, existența acestor proiecte în sine nu este o problemă. Problema este că există discrepanțe foarte mari, chiar nu, e, nu există nimic în comun între abordarea contabilă um, cu amânarea plăților și nivelul statelor membre, unde acești bani nu există deloc în contribuțiile naționale. Deci, începem proiecte Uh, se amână plățile până la sfârșit, peste 2-3 ani, dar la nivel de venituri nu există banii. Deci, cu excepția cazului în care statele membre hotărăsc să uh, pună un egal între angajamente și plăți, vom avea probleme foarte mari și vedem acest lucru deja în cadrul financiar actual. Acesta este problema cu restul de lichidat. Nu ralul în sine, pentru că este normal, așa funcționează bugetul, ci discrepanțele între angajamente și plăți, de plățile făcute de statele membre. Există diferite modalități de a rezolva problema. Una ar fi marja globală și cealaltă este bugetul autonom, adică reforma cu resurse proprii, care este o altă prioritate majoră a Parlamentului. Deci cred că acest document poate fi folosit foarte mult în argumentarea ceea ce dorim noi să obținem în negocierile uh, MF, uh, CFM. Mulțumesc. Presidente, eu también había pedido la palabra eh, para ir un... Aider. Mulțumesc. De fapt, voisem să spun exact ce a spus uh, domnul Calfin. Doream să mulțumesc raportorilor, în primul rând, pentru acest uh, document care este complet, ne oferă informații prețioase și va fi un document util în continuare pentru a uh, clarifica problemele. Primul lucru pe care trebuie să-l spunem foarte clar este că plățile și ralurile sunt uh, direct uh, interconectate, dar nu reprezintă același lucru. Uneori confundăm o problemă de plată cu o, program, cu o problemă de ral. Și sunt de acord cu domnul Calfin, nu cred că avem o problemă reală cu ralurile. Acestea trebuie să existe prin uh, definiție, pentru că rezultă matematic. Uneori analizăm uh, ralurile în termen de coeziune și cred că acolo problemele sunt cele mai mici, mulțumită uh, normelor N plus 2 și N plus 3 menționate de domnul Mulder. O regulă extinsă N plus 3 va spori ralurile pe termen lung, dar la coeziune, ralurile nu prea există. Programele ori sunt implementate, ori nu. Problemele cu ralurile apar mai degrabă la categoria 4. Dar să facem diferența între o problemă de plată și un RAL. Problema de plată apare în momentul în care Consiliul nu pune la dispoziție suficienți bani. Nu discutăm neapărat de marja de 7 miliarde. Uh, plățile acestea trebuie făcute an de an, altminte problema se acumulează. Nu e doar o problemă de ral, ci și o problemă de plată până la urmă. Așa că e important să facem această distinție, pentru că uneori, dacă privim o problemă de plată ca fiind o problemă de ral, tentația este să uh, reducem angajamentele pentru a soluționa problema de ral. Dar soluția logică ar fi să sporim plățile. Deci cam asta e situația. Dacă pentru anul 2014 punem totul la plăți și nimic la angajamente, nu cred că cineva din această comisie își va imagina că astfel se rezolvă problema ralurilor. Ar fi foarte bine ca până la urmă să avem suficienți bani de la Consiliu pentru că așa evităm uh, toate celelalte probleme. Isabel Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o întrebare pentru domnul director de la comisie. În raportul domnului Mulder, cu care sunt întru totul de acord, se menționează că dacă dorim cu adevărat să lichidăm pentru următorul CFM uh, aceste, toate aceste lucruri din etapa a doua, am avea nevoie de 15 miliarde, iar dumneavoastră vorbiți de Domnul Ian Mulder vorbește în raportul său de un clean sheet pentru următorul uh, CFM, care presupune 15 miliarde. Deci încerc să înțeleg care este diferența dintre aceste cifre. Dumneavoastră ne spuneți că cifra corectă e 11,2, dar în raportul domnului Mulder se vorbește despre 15 miliarde. Deci, uh, pe mine mă nelămurește această situație și încă un lucru de ordin mai general sau mai strategic pentru viitorul trialog. Cred că dacă nevoile menționate sunt de 11,2 miliarde și că trebuie să înțelegem diferența dintre trezorerie și buget și așa mai departe, mi se pare cu atât mai inacceptabil să acceptăm calendarul de lucru al Consiliului. În iunie să vorbim despre sumele de care are nevoie de com Comisia, sumele X și apoi să ajungem la un acord privind CFM ca să eliberăm tranșele necesare pentru cele 11,2 miliarde. Deci mie mi se pare că aceste cifre ne obligă și mai mult să spunem Consiliului că nu acceptăm uh, calendarul impus de acesta și că trebuie să, pentru că ei doresc să ne facă să negociem în mare viteză și CFM-ul și necesarul pentru comisie și, domnule președinte, sumele dorite de ei nu vor folosi decât la acoperirea proiectelor din trecut și în niciun caz la începerea de proiecte noi. Deci vă rog să mă, să mă explicați pentru că nu înțeleg cei cu sumele acestea. Laslo, Laslo Surian a mai cerut cuvântul și apoi o să-l rog pe domnul director să răspundă la întrebare. Laslo. Thank you very much, Mr. Chairman. Just very briefly, I should like to... Domnule președinte, foarte pe scurt, aș dori și eu să îi susțin pe cei care se referă la ideea de cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eu să știți că cred că nu mai avem timp și, într-adevăr, dacă nu ajungem rapid la un acord, vom ajunge la o catastrofă. În al doilea rând, vreau să mă refer la situația primului an din cadrul financiar multianual. După cum ați spus, e foarte probabil ca uh, sumele rămase din ultimele cheltuieli să fie folosite. Dar ce altă opțiune mai avem? Dacă s-ar putea, de exemplu, să fie totul finanțat anul acesta, anul viitor va fi aproape imposibil să mai cheltuim și un cent. Adică, extrem de puține proiecte vor putea începe în ianuarie 2014 și, ar put, și să poată să și fie încheiate în același an. 99% din cazuri este imposibil. Și astfel, aici intervine flexibilitatea. Pentru că dacă pierdem banii necheltuiți din primul an, atunci imaginea de ansamblu nu mai este valabilă. Deci e foarte important să uh, folosim acești bani, însă, după cum am spus și înainte, nu se pot schimba sumele naționale, contribuțiile naționale. Altfel, cei care sunt pro-coeziune se vor opune în Consiliul Ideii de Flexibilitate. Aceasta este ideea. Dacă se respectă alocările naționale, atunci sumele rămase vor putea fi folosite pentru a remedia diversele proiecte neterminate. Și uh, perioada aceasta uh, nu este una extrem de proastă. La fel s-a întâmplat și acum șapte ani și acum 14 ani a fost la fel. Mulțumesc, stimate coleg. Într-adevăr, acesta este un aspect al problemei pe care l-am mai auzit și ieri la Bratislava. Am fost uh, acolo, în Slovacia, am făcut o vizită. Slovacia a fost uh, țara care conducea grupul uh, pro-coeziune și au insistat foarte mult asupra acestui aspect. Bun, a intervenit toată lumea. Domnule director general, vi s-a mai solicitat un răspuns de către doamna Duron. Domnule președinte, dacă îmi dați voi, aș comenta și ce a spus domnul Surian. Aș dori să-l liniștesc. Nu există alocări naționale pentru plăți, ci avem o sumă totală pe care o distribuim în funcție de necesități. Nu există alocări naționale. În legătură cu ce spunea doamna Durand, da, aveți dreptate, este vorba de niște sume care ar putea sosi la sfârșitul anului, pentru care plățile vor trebui să fie făcute oricum din bugetul anului următor. Întotdeauna se întâmplă așa, se concentrează cererile de rambursare ale, din partea statelor membre în ultimele săptămâni, chiar în ultima săptămână din decembrie. Pur și simplu mecanic, material, este imposibil să li se răspundă și trebuie să fie amânate pentru anul viitor. Și așa se va și întâmpla și de data aceasta, la sfârșitul anului în curs, la începutul anului viitor. Asta vă răspund eu la întrebare. Mulțumesc. Merci, Jan Mulder. Jan Mulder. I think on this last point. În legătură cu ultimul punct, uh, cred că într-adevăr așa se întâmplă de ani de zile, dar pentru noi se pune întrebarea dacă e vorba acum de o sumă neobișnuit de mare, cum a fost anul trecut. În această situație, după cum spune adesea președintele Parlamentului, vom avea o uniune a deficitului. Și vom ști dinainte că în anii următori va trebui să plătim sume foarte mari. După părerea mea, acest lucru nu corespunde cu tratatul. Dacă în ultima săptămână din decembrie sau în luna decembrie vin aceste cereri de plată, e normal să se amâne pe anul viitor, dar dacă avem încă sume neplătite în septembrie sau în octombrie, cred că atunci ar trebui să fie suficienți bani în anul respectiv. Iar uh, aș vrea să-l întreb pe domnul director general dacă are încrederea că vor fi bani ca să se plătească facturile ce vin în septembrie, octombrie și așa mai departe. Oui, monsieur le directeur general. Da, vă rog, domnule director general. Da, domnule președinte, foarte succint comisia și-a făcut uh, pronosticul în așa fel încât în anul 2013 să poată plăti toate angajamentele juridice existente în textele comunitare. Cred că acest lucru răspunde la întrebarea domnului Mulder. Très Foarte bine. Haideți să încheiem dezbaterea privind aceste puncte. Aș vrea să spun acum câteva lucruri despre punctul numărul 9, și anume proiectul de buget rectificativ numărul 1, referitor la Croația. Giovanni Lavia nu este prezent pentru că chiar acum participă la un trialog privind politica agricolă comună. Și deci m-a rugat să vă prezint eu pe scurt acest subiect. La Ecofin s-a menționat acest subiect, iar președintele irlandez al Consiliului, ministrul de Finanțe, a uh, cerut să se ia rapid o decizie. Este vorba de uh, fondurile pentru Croația. Iar uh, ce am mai cerut a fost ca această decizie să aibă un caracter politic de deschidere, de primire cu brațele deschise a partenerilor. Așa dorește Comisia, așa dorește și Parlamentul European. Am avut săptămâna trecută un vot orientativ la Comisia pentru bugete în acest sens și este de asemenea și dorința președinției irlandeze. În faza aceasta însă nu s-a obținut o unanimitate. Iar propunerea Comisiei Europene, pe care o susținem și noi, constă în aplicarea textului acordului interinstituțional în vigoare și anume o mărire a, plaf a plafoanelor ca să poată fi primit noul stat membru al Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus o mărire a tuturor plafoanelor la creditele operaționale, dar nu și plafonul de la categoria 5. Și noi susținem această poziție. Așadar, deocamdată nu s-au făcut progrese în acest dosar în Consiliu. Am, noi, săptămâna trecută, am organizat un vot prin care ne-am arătat disponibilitatea și am arătat uh, faptul că considerăm că este urgentă luarea unei decizii pentru că până la 1 iulie chiar nu mai e mult. Însă acum, juridic, suntem uh, ținuți în șah de ce face sau ce nu face Consiliul. În numele dumneavoastră, cred că putem să re- ne reînnoim angajamentul. O spun acum, o voi spune și în presă. Și anume, voi spune că Parlamentul European consideră că este foarte important să se ia la timp o decizie și ca sumele să corespundă cu spiritul primirii unui nou membru în Uniunea Europeană și, de asemenea, să corespundă cu spiritul și litera acordului interinstituțional. E foarte important să se ia o decizie înainte de 31 sau 30, în fine, înainte de sfârșitul lui iunie. Vă amintesc că comisia noastră se întrunește din nou în 30 mai și, evident, dacă ne dorim ca acest proiect de buget rectificativ să intre în vigoare la 1 iulie, trebuie să fie adoptat în plenară de la Strasburg între 10 și 14 iunie. Dacă nu se rezolvă în Consiliu acest lucru decât în Ecofinul din 21 iunie, înseamnă că noi nu vom putea să uh, adoptăm acest document decât în prima săptămână din iulie, la plenara din luna iulie. Și ar fi mare păcat. Însă, acum, Consiliul trebuie să-și asume răspunderea față de noul membru. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Bun. Iată că putem trece la punctul 12 și 13. E vorba de bugetul rectificativ numărul 5, menit să financeze fondul de solidaritate în urma inundațiilor din Slovenia. Iar de textul juridic ne va vorbi colegul Fernandes, care de fapt va interveni la punctul 13, mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Slovenia. Mulțumesc, domnule președinte. La cererea lui Giovanni Lavia, din motivele deja menționate de președinte, voi prezenta în același timp, bugetul rectificativ și bugetul rectificativ 5. Discutăm despre fondul de solidaritate, vreo 14,6 milioane de euro pentru Slovenia, Croația și Austria. Au avut loc inundații, un dezastru natural și la finele lui octombrie, începutul lui noiembrie 2012, a fost înaintată o cerere. Cererea se aliniază uh, criteriilor pentru fonduri din fondul de solidaritate. În mod uh, obișnuit, noi analizăm aceste uh, cazuri și oferim un răspuns dar adesea am și criticat faptul că fondul de solidaritate este încet, mereu impune un buget rectificativ, care iarăși uh, e la mila Consiliului și din acest motiv apare o întârziere pe care cetățenii Europei nu pot să o înțeleagă. Noi discutăm aici până la urmă de o sumă relativ mică de bani, 14,6 milioane de euro. În ceea ce privește schimbările din buget, în propunerea numărul 2, Comisia deja discutat despre 14,8 milioane de euro la titlul 3B. Nu văd de ce nu am aprobat asta. Ba din potrivă, noi suntem pentru aprobarea bugetului rectificativ cu mobilizarea fondului cu tot. Mulțumesc, domnule președinte. foarte bine, vă mulțumesc. Nu dorește nimeni să ia cuvântul în legătură cu aceste puncte. Atunci vă amintesc că, cu rezerva a ceea ce se va întâmpla în Consiliu, vom examina proiectul de raport în Comisia pentru Bugete pe 27 iunie sau pe 11 iulie pentru a vota pe 5 septembrie um, în comisie și uh, tot în septembrie la plenul Parlamentului. Datele vor fi conformate, bineînțeles, și ca de obicei când se mobilizează fondul de ajustare de globalizare, nu, președintele se corectează când se mobilizează, mobilizează fondul de solidaritate, pentru că e vorba de inundații în Slovenia, Croația și Austria, așa cum a spus domnul raportor. De fiecare dată adoptăm temeiul juridic și bugetul suplimentar necesar. <clears throat> Atunci vă propun să trecem la punctul 8. Raportul semestrial privind la aplicarea inițiativei obligațiunilor de finanțare a proiectelor Project Bond, care sunt încă în fază pilot Săptămâna trecută am discutat despre acestea cu ocazia audierii președintelui Băncii uh, Europene de Investiții și a comisarului Olil Ren și printre noi astăzi se află domnul Thomas din partea Comisiei și domnul Genet din partea Băncii Europene de Investiții, care ne vor face acum raportul lor. Unde sunt acești doi domni? Ah, mă scuzați, nu v-am văzut, vă salut și vă dau cuvântul, iar apoi va face observații raportorul nostru. Vă rog. Honorabil. Mulțumesc, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi aici. După cum ați spus, vicepreședintele REN și președintele Băncii de Investiții au menționat rapid progresele făcute și importanța pe care Comisia și Banca Europeană de Investiții um, dau fazei pilot uh, a inițiativei privind obligațiunile de finanțare a proiectelor. Am uh, promis uh, să facem un raport semestrial Parlamentului în mod uh, mai formal pe baza raportului colegiului să prezentăm cele mai recente informații. Dacă revenim puțin în timp și ne amintim obiectivul fazei pilot, acesta a fost testarea inițiativei și a uh, elementelor sale financiare pentru ca ea să fie aplicată cât mai bine în noul cadru financiar multianual. Deci, um, inițial, Comisia ne-a cerut o inițiativă pentru, de obligațiuni de proiect pentru următorul cadru financiar multianual și pentru, dar pentru a avansa rapid, pentru a obține experiență și pentru a testa um, produsul pe piață și reacția pieței, am hotărât cu aprobarea dumneavoastră, deci ați hotărât să avem o fază pilot, să vedem cum uh, se plasează produsul pe piață. Având în vedere că este o inițiativă pilot redusă, cu uh, resurse limitate, concentrate într-un uh, singur sector și nu distribuite în mod egal în toate sectoarele, se vor putea sprijini doar puține produse. Ne-am angajat, deci, să facem un raport semestrial pentru a vă transmite cele mai actuale informații și o dată pe an să facem o prezentare orală și un raport mai detaliat. Au avut loc multe uh, discuții în legătură cu inițiativa după prima propunere a Comisiei din 2010 și până la adoptarea finală în 2012. Uh, statele membre au ezitat mult, dar grație sprijinului Parlamentului European am reușit să obținem aprobarea inițiativei privind obligațiunile de finanțare a proiectelor. Mm, pe piețe, la un moment dat, a existat o anumită incertitudine, dar acum perspectivele sunt promițătoare Dar trebuie să înțelegem că aceste proiecte durează până sunt pregătite, până se maturizează și acum avem o fereastră mică de oportunități de implementare a proiectelor pilot. Căutăm proiecte ecologice foarte țintite, care în același timp sunt avansate, într-o fază avansată, în uh, faza de achiziții pentru a putea fi finanțate înainte de sfârșitul 2014 și în anumite cazuri căutăm și proiecte care se află la începutul construcției, dar se confruntă cu uh, probleme din cauza crizei uh, și încercăm să oferim valoare adăugată pentru a le finanța cum se cuvine. Pe de altă parte, pentru a beneficia de efectul de diversificare al inițiativei, și în conceptul financiar este crearea unui portofoliu cu riscuri diversificate. Trebuie să ne asigurăm că dintre aceste proiecte care acoperă diverse țări și sectoare, că aceste proiecte vor acoperi diverse țări și sectoare. Altfel riscăm efectul de diversificare a, a portofoliului și resursele bugetare nu vor putea fi folosite în modul cel mai eficient. Banca Europeană de Investiții a aprobat deja mai multe proiecte După cum puteți vedea în acest slide, în proiecte din mai multe țări, um, șase proiecte au fost deja adoptate, proiecte de stocare de gaz, de rețele și de autostrăzi um, componenta privind obligațiunile pe proiect de, um, reprezintă peste un miliard de euro, dintre care 700 de milioane reprezintă cererea de la bugetul Uniunii Europene, dar dacă toate proiectele continuă, deci am adoptat proiecte potențiale valoare, cu o intervenție valoare de 700 de milioane de euro. Faptul că proiectele au fost adoptate nu înseamnă că toate aceste proiecte vor fi puse în practică, pentru că în anumite cazuri autoritățile care se ocupă de cererile de ofertă sau sponsorii uh, pot hotărâ să folosească altă soluție financiară sau pot apărea uh, întârzieri față de programul uh, de calendarul prevăzut. Deci încercăm să propunem cât mai multe proiecte pentru a ne asigura că vom avea cu siguranță proiecte pentru a acoperi faza pilot pentru a folosi resursele pe care le aveam la dispoziție în faza pilot și pentru a obține deci experiența necesară și pentru a vă putea prezenta elementele financiare specifice, pentru că aceasta este solicitarea acestei comisii. Să analizăm detaliile financiare ale fiecărui um, proiect, să vedem care este prețul, care sunt riscurile financiare, cum sunt ele acoperite și așa mai departe. Banca Europeană de Investiții de când s-a lansat uh, uh, inițiativa, a încercat uh, să prezinte această posibilitate alternativă de finanțare pentru toate proiectele care pot corespunde în Uniunea Europeană. Am discutat cu autoritățile, pentru că în faza de achiziție autoritățile trebuie să permită posibilitatea finanțării din obligațiuni de aceea e important ca autoritățile să fie motivate să participe la acest efort de căutare a, modul, a unor moduri alternative de, de finanțare și, bineînțeles, sponsorii um, care doresc să financeze astfel de proiecte să uh, ia în considerare posibilitatea finanțării uh, de pe piața de capital și nu cu împrumuturi uh, cum se întâmplă de obicei. Deja în aceste proiecte, între aceste proiecte propuse și adoptate sau care sunt în curs de adoptare, avem un al doilea set, o a doua listă de proiecte care sunt în proces de aprobare și până la sfârșitul lui 2012 am identificat proiecte care ar necesita încă 1,8 miliarde din uh, resursele UE uh, cu posibilitatea emiterii de obligațiuni în valoare de aproximativ 9 miliarde. Deci, crește, eh, cererea este ridicată chiar dacă noi țintim eh, doar anumite sectoare și anumite proiecte care se află într-o anumită fază timpurie. Și după cum vedeți de pe grafic, perspectivele eh, reprezintă o diversificare de calitate între transport, energie, internet cu bandă largă, și, de asemenea, o diversificare în, pe țări destul de bună. Unii veți uh, observa că aproximativ trei sferturi, mm, scuze, cam jumătate din proiecte, um, ele sunt pe piețe în care a existat o tradiție a finanțării prin obligațiuni înainte de um, criză, Regatul Unit, Belgia, Germania au deja o tradiție în acest sens, dar începem să, să avem și proiecte din Italia, Spania și cam un sfert din proiectele um, potențiale în momentul de față sunt în țări care nu au tradiția finanțării proiectelor de pe piețele de capital. Deci, în ceea ce privește găsirea de proiecte pentru a respecta condițiile pentru folosirea um, bugetului în faza pilot, această fază pilot are de asemenea avantajul de a permite autorităților și sponsorilor să conștientizeze această nouă posibilitate de finanțare și știm, având în vedere uh, situația economică actuală în care um, sectorul financiar nu mai finanțează atât de ușor, um, este esențială pentru a crește Um, sursele posibile de credit, având în vedere că sectorul bancar uh, refuză sau reduce finanțarea frânțările pe termen lung. Principala provocare cu care ne confruntăm la sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an, având în vedere că Angajamentele acum trebuie să se transforme în proiecte reale până în 2014. Uh, luptăm cu timpul. Principala provocare este ca interesul să se transforme în angajamente uh, pentru proiectele care uh, aleg soluția finanțării prin obligațiuni și sunt acceptate, deci obțin aprobarea autorităților și sponsorilor. Actori interesanți au reacționat foarte pozitiv la țara inițiativei în 2010 am organizat o, publică, o consultare publică și atunci ecoul a fost foarte pozitiv. Avem un site web dedicat um, acestor obligațiuni uh, și acolo reacția a fost pozitivă, dar această reacție pozitivă s-a consolidat acum cu Um, sprijinire mai formală a valorii adăugate a um, inițiativei um, obligațiunilor de proiect. Agențiile de rating au evaluat foarte pozitiv această inițiativă. Este foarte important ca agențiile de rating să înțeleagă valoarea adăugată a inițiativei pentru că investitorii de pe piețele de capital care vor cumpăra aceste obligațiune de multe ori se bazează uh, parțial sau uneori exclusiv pe uh, Uh, evaluările agențiilor de rating și, după cum am spus, și reacția autorităților și sponsorilor a fost una pozitivă. Ne confruntăm încă cu anumite uh, provocări și trebuie să mai formăm oamenii, autoritățile publice din Uniunea Europeană, din cele 27 de state membre, trebuie să înțeleagă mai bine tehnicele de achiziții în uh, finanțarea de, prin obligațiuni. Unii au puțină experiență, trebuie să fie formate pentru a nu mai ezita să investească. De asemenea, fondurile de pensii și așa mai departe înțeleg interesul um, de bază a uh, acoperirii uh, riscurilor pe termen lung, cu active pe termen lung, dar ezită, mai ales din cauza cadrului de reglementare, care nu este suficient de stabil. Unele uh, Uh, companii de asigurări încă evaluează uh, impactul uh, directivei Solvabilitate 2 sau uh, fondurile de pensie așteaptă noi inițiative de reglementare. Deci există anumite ezitări în momentul de față ale investitorilor care evaluează această um, uh, posibilitate din fericire, mulți investitori din afara Uniunii Europene au o atitudine pozitivă, canadienii, australienii, uh, investitori instituționali, fonduri de pensii care au uh, uh, experiență cu active de infrastructură și ei dau încredere și uh, investitorilor instituționali din Uniunea Europeană. Există, avem interesul sponsorilor Um, o parte din sponsorii proiectelor um, nu au nici ei experiență cu finanțarea pe piețele de capital, deci trebuie să integrăm în, în model <clears throat> și toate aceste provocări fac în așa fel încât um, BEI, care este foarte proactivă în uh, abordarea acestor provocări, uh, nu doar să formeze, să-i formeze pe investitori, ci ne fac să dorim încă din faza pilot să fim gata să coinvestim în momentul în care încep să fie emise obligațiunile pentru a asigura o bună funcționare a pieței. Deci dacă proiectul acceptă o soluție de finanțare de pe piața de capital, vor fi emise obligațiunile, investitorii trebuie să le cumpere și BEI și-a semnalat implicarea directă în proiect pentru a juca un rol de investitor precum și alte bănci naționale publice de investiții vor, care sprijină inițiativa vor reacționa la fel. I mentioned briefly Menționam pe scurt care sunt provocările pentru părțile interesate și aici există probleme pe care încercăm să le descriem în detaliu. Achizițiile pentru finanțarea de obligațiuni diferă puțin față de finanțarea împrumuturilor. S-a schimbat directiva privind achizițiile publice în urmă cu ceva timp. Încercăm să favorizăm PPP-urile ca o alternativă de finanțare, dar nu în toate țările noile norme de achiziții publice au, sunt la fel de clare. Mai sunt câteva ezitări, câteva probleme, așa că noi la Comisie uh, analizăm ce se întâmplă în special cu achizițiile publice și am avut o reuniune cu diferite autorități publice pentru a le educa. La fel am încercat să instruim și participanții la piață pentru a vedea exact ce se întâmplă cu împrumuturile și cu piețele de capital. Să facem în așa fel încât în procesul de achiziții publice să favorizăm mai degrabă calea tradițională de finanțare prin împrumut. Problema este că pe termen lung nu există întotdeauna finanțare. BI încearcă să se angajeze în discuții cu sponsori într-o fază incipientă a proiectelor. Noi credem că acum suntem în măsură să spunem că orice proiect care e declarat eligibil e unul care e urmărit activ de cei de la BI prin intermediul sponsorilor sau al autorităților. Deja cunoașteți foarte bine subiectul Connecting Europe Facility. Trialogul e într-o etapă finală și s-a înregistrat un progres semnificativ ieri, dacă nu chiar decisiv, așa că mulțumim Parlamentului pentru sprijin și pentru promovarea utilizării instrumentului de finanțare în Connecting Europe Facility. Astfel, vom reuși să sporim numărul de proiecte eligibile pentru a fi sprijinite. Mă opresc aici, domnule președinte, dar eu și colegul meu vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Încercăm să utilizăm timpul limitat într-o manieră constructivă. Mulțumesc! domnule director, domnule raportor, Ioran. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult reprezentanților Comisiei pentru această prezentare, care a oferit o vedere de ansamblu foarte bună asupra etapei uh, pilot pentru obligațiunile de proiecte. Avem o perioadă de șase luni, uh, după care se face o raportare în fața Parlamentului. Noi știm că subiectul e controversat, pentru că în statele membre, pe piețele de capital și într-o oarecare măsură în Parlamentul European, subiectul acesta este sensibil. Mai sunt câteva întrebări. Poate că sunt lucruri pe care eu nu le înțeleg sau poate că în continuare trebuie să le punem sub semnul întrebării. Am uh, o sumedenie de întrebări. În primul rând, din ce mi-am dat eu seama, dumneavoastră sugerați să extindem uh, perioada uh, pilot – pentru că în continuare nu suntem în măsură să facem evaluare totală pentru 2013, așa că avem nevoie de alți 2 ani până în 2015 pentru această utilizare la scară mică cu 230 de milioane în plus, astfel încât din 2015 încolo să trecem la etapa finală. Să văd dacă am înțeles bine. Dumneavoastră propuneți să uh, unim uh, proiectul uh, pilot cu vechiul instrument LGTT, care trebuie finalizat până în 2013 cu 230 uh, de milioane în plus pentru 2014-2015 în Connecting Europe Facility. Asta înseamnă să avem vreo 700 de milioane plus minus pentru acea perioadă. Trebuie să încheiem negocierile și pe facilitarea de conectare a Europei și pe CFM în toată această perioadă din câte îmi dau eu seama, cam spre asta țintiți dumneavoastră. De fapt, ce înseamnă această contopire? Putem să reunim resursele? S-a discutat asta cu statele membre. Am înțeles că unele sunt refractare atunci când discutăm despre uh, etapa pilot, la fel și când e vorba de Connecting Europe Facility. Uh, Așa că eu cred că ar fi util să clarificăm exact la ce vă referiți prin această contopire și cu acea a doua etapă pilot, uh, înainte de a intra în etapa finală după 2015. Asta a fost doar prima întrebare. A doua întrebare. Portofoliile de proiecte reprezintă un subiect care s-a discutat în raportul nostru cu privire la etapa pilot E o idee înțeleaptă, e util să grupăm proiectele la oaltă în funcție de gradul de risc, să avem un profil de risc general, să ușurăm uh, povara administrativă pentru uh, cei implicați, să facilităm finanțarea și așa mai departe. Dar cu privire la portofoliile existente, pe marginea acestora, e o metodă pe care o utilizați deja sau vreți să o utilizați în anii ce vor veni? O clarificare ne-ar fi de folos. A treia întrebare. Și aici a apărut un lucru dezbătut uh, în detaliu, efectul de levier al, al uh, obligațiunilor uh, pe proiecte și contribuția acestora la bugetul Uniunii Europene. Pentru mine, efectul acesta nu este foarte clar. La început s-a discutat într-adevăr dacă putem să avem un efect de pârghe de vreo 15 ori investiția din bugetul european. Dar experiența dumneavoastră ce vă spune? Ce fel de efect putem să întrevedem, mai ales că e etapa pilot, dar și în anii ce vor urma? Dacă ați, ne-ați oferi mai multe detalii, ne-ar fi de folos. A patra întrebare. E vorba de tipul și numărul de investitori. Inițial am vrut să extindem uh, domeniul de aplicare și să atragem investitori care în mod obișnuit nu finanțează proiecte de infrastructură europeană. Cum a evoluat acest aspect? Instrumentul, pe termen lung, voia să creeze o piață nouă și reală pentru obligațiune de proiecte, care nu există deocamdată. Evident, suntem la început, dar care sunt tendințele? Ar fi util să aflăm exact în ce direcție ne întrebăm. A cincea întrebare. S-a discutat la Parlamentul European despre selectarea proiectelor. Potrivit unor semnale, Domnul Hoyer uh, a fost în rândul nostru acum câteva săptămâni. Dat fiind că suntem la început, trebuie să selectăm proiecte care sunt uh, sortite succesului, cu siguranță. Și știm că e necesar să se întâmple asta, dar de cealaltă parte, intenția este să sporim ratingul uh, acelor proiecte care deocamdată nu au un nivel propice de finanțare, nu au o fezabilitate de finanțare atât de bună pe piață. Astfel, adăugăm o valoare adăugată finanțând proiecte care, în mod obișnuit, nu primesc finanțare. Ce părere aveți despre această manieră de selectare a proiectelor? Nu în ultimul rând, avem și chestiunea politică a durabilității. Dacă mă uit la opțiunile pentru proiectele aprobate deja, cele mai mari sunt proiecte de infrastructură uh, Uh, rutieră în statele bogate din Occident. Cum sprijinim astfel criteriile de uh, durabilitate? Dumneavoastră în statistici spuneți că există și alte proiecte pe rol care vor veni într-o etapă mai târzie. Ar fi foarte util să vedem că există și proiecte IT și proiecte pentru energie regenerabilă în desfășurare. Altminte vor apărea semne de întrebare politice. Așa și ultima întrebare cu privire la distribuirea geografică. În momentul în care s-a trasat etapa pilot, au existat îngrijorări manifestate în special de statele mai noi, cum că acestea nu ar avea capacitatea să apeleze la acest instrument. Noi am încercat să le convingem că Comisia și BI le vor oferi sprijin în așa fel încât rezultatul să fie aplicarea, uh, uh, a, a, mă scuzați, accesarea acestor proiecte. Acum însă vedem că aceste proiecte uh, sunt uh, pentru statele mai uh, înstărite din uh, vest. Ne-ați arătat și o diagramă în acest sens. Dar pe lângă asta ar fi important să ne dovediți că nu doar state precum Germania, Spania, Regatul Unit, ci și state din uh, Est pot să fie eligibile pentru o astfel de finanțare. E foarte important că ați menționat posibilitatea de a um, spori finanțarea de la 20% la 30% cu obligațiunile pe proiecte. Așa sporim și atractivitatea acestor demersuri în acele state membre unde piața nu reacționează la fel de bine la asta. Dar e nevoie de o clarificare. Noi am distribuit copii ale prezentării noastre inițiale și ceea ce am ascultat, de fapt, față de textul scris, e puțin diferit. Așa că dacă ați putea oferi o clarificare, ar fi foarte util. Trecerea de la 20% la 30% ce înseamnă? Înseamnă asumarea unui risc în plus în plan comunitar. Și tocmai asta era îngrijorarea manifestată de statele membre la începutul etapei uh, pilot. Sunt de acord că ar fi posibil, dar trebuie să vedem exact cum anume uh, va fi implementată distribuția geografică. Deci puțină lumină și asupra acestui subiect, vă rog. Mulțumim, domnule raportor. Uh, Mai dorește cineva să intervină? Aș vrea să adaug ceva la ce a spus Ioran Ferm. Și anume, să știți că sunt și eu frapat de faptul că primele proiecte avute în vedere se referă la uh, infrastructuri de transport, de transport în special. În ceea ce privește potențialul, simțim că există potențial privind investițiile în energie, în energii regenerabile, însă nu se spune aproape nimic despre broadband, ceea ce mă uimește și de altfel, acest uh, lucru se leagă de faptul că în repartizarea fondurilor de la facilitatea Connecting Europe, menționată de Consiliul European în deliberarea sa privind cadrul financiar multianual, nu se alocă nimic broadbandului, care nu interesează pe nimeni dintre reprezentanții guvernelor. Deci eu mă întreb ce concluzii să trag de aici, ce să înțeleg. Înseamnă că renunțăm la aceste investiții? Înseamnă că aceste investiții au o rentabilitate firească și că nu au nevoie de finanțare, nici bugetară și nici uh, curate uh, ale dobânzii privilegiate, așa cum se poate prin uh, project bonds sau prin alte sisteme de finanțare pe baza BEI? Aceasta este întrebarea. Aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să răspund la întrebările inițiale și după aceea domnul Thomas vă va da mai multe detalii. Domnule raportor, întrebările dumneavoastră se uh, împart în trei grupuri, de aceea v-aș da trei răspunsuri, dacă îmi permiteți, și după aceea putem uh, veni și cu alte precizări. Primul grup de întrebări se referea în principal la sensul și natura portofoliului și a consecințelor asociate pentru efectul de pârghie. După cum ați spus foarte bine, propunerea care a fost făcută se referă la achizițiile după 2014, la, mă scuzați, la fuzionarea, mă scuzați, după 2014 a portofoliului de transport cu portofoliul inițial pentru inițiativa obligațiunilor de proiect care a fost susținută de primele 213 de milioane de euro de la buget. La acestea se adaugă încă 230 de milioane pentru perioada 2014-2015. Obiectivul acestei fuzionări este pur și simplu de a se obține un portofoliu viabil. Ați pus întrebarea dacă tehnologia de portofoliu se folosește de astăzi. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă amintesc cum se utilizează contribuția de la bugetul european și cum se leagă cu efectul de portofoliu și cu efectul de pârghie. Contribuția de la bugetul Uniunii Europene reprezintă, de fapt, o contribuție capitală pentru Banca Europeană de Investiții, pe care BEI o utilizează ca prim, primă sursă de finanțare al proiectelor de, a proiectelor de portofoliu. Rezultatul este că BEI are această protecție pentru a face față pierderilor din întregul portofoliu de proiecte. Astfel, BEI poate crea un efect de pârghie pentru fondurile venite de la buget. Cu alte cuvinte, BEI poate să emită un, o sumă multiplicată sub forma uh, datorilor subordonate obligațiunilor de proiect. Aceasta este prima parte a efectului de pârghie. Apoi, datoria subordonată poate duce la o sporire a creditului cu până la 30% din valoarea obligațiunilor principale și astfel se creează al doilea efect de pârghie. Și, bineînțeles, proiectele de credit reprezintă 80% din costurile totale de finanțare ale proiectelor, 20% fiind reprezentat de acțiuni care nu sunt afectate de această inițiativă și astfel ajungem la un al treilea efect de pârghie. Așadar, cheia pentru a obține efectul de pârghie este faptul că resursele comunitare oferă această primă protecție față de pierderi pe care BEI o poate apoi uh, spori prin portofoliul său. Cu cât un portofoliu este mai diversificat, cu atât efectul de pârghie este mai mare. Și aceasta este și logica propunerii Uh, privind fuzionarea celor trei portofolii. Al doilea grup de întrebări adresate de dumneavoastră se referau la tipul și numărul de investitori. Domnul Thomas cred că a spus foarte clar uh, care sunt pozițiile pe piață deocamdată. A existat un interes foarte mare față de această inițiativă exprimat de investitorii europeni cu rezerve legate de anumite incertitudini de reglementare, iar pentru investitorii europeni, infrastructura reprezintă o nouă clasă de active. Domnul Thomas a mai spus un lucru și cred că este vorba de mm, una din caracteristicile cele mai încurajatoare ale acestei inițiative și anume că uh, investitori instituționali din lumea întreagă au arătat un interes deosebit, inclusiv unii din uh, statele asiatice, din America de Nord, care au mult mai multă experiență decât investitorii europeni în domeniul infrastructurii ca clasă de active. Și aș mai avea un comentariu în plus față de cele ale domnului Thomas. Și sunt convins că acest lucru are legătură cu progresul pe care l-am făcut, cu schimbarea de mentalitate, schimbarea de atitudine pe care a stimulat-o această inițiativă. Și anume, vedem tot mai mult că investitorii creează echipe care să le permită să acționeze mai eficient pe această piață. Am început să vedem primele exemple de investitori care investesc direct în proiecte, Uh, în principal în proiecte de plasament privat. Deci, încetul cu încetul, începem să constatăm la nivel macro efectele acestei inițiative. Ultimul set de întrebări și comentarii ale dumneavoastră sunt legate de uh, selectarea proiectelor și de uh, distribuirea lor geografică. Fără îndoială, din perspectiva BEI și din perspectiva Parlamentului, cred, ă, testul final pentru obligațiunile de proiect va fi capacitatea de a demonstra că s-au finanțat proiecte care nu ar fi fost finanțate altfel. Dar aș vrea să revin la ce spunea domnul Thomas. La începuturile acestei inițiative, în această fază pilot, se puneau două probleme cheie. În primul rând, se ținea cont de uh, timpul limitat pentru aceste inițiative. Din cauza timpului limitat, nu putem să ne implicăm în proiecte care sunt cumva pe calea achizițiilor publice. Deci, uh, proiecte pentru care s-a ales deja o soluție de finanțare de către sectorul public. Astfel de proiecte sunt concentrate în state care au o tradiție în finanțarea proiectelor. Al doilea punct. Obiectivul este să încurajăm investitorii să investească într-o nouă clasă de active și nu este de mirare că investitorii doresc să investească în primul rând în jurul unor state și jurisdicții unde consideră ei că există mai multă experiență în acest tip de finanțare. Însă, să știți că am ascultat cu mare atenție mesajele clare transmise de Parlamentul European. Am uh, făcut rapoarte despre proiecte aprobate de bordul BEI, dar vreau să vă asigur că există încă proiecte în pregătire pe care încă le evaluăm și facem toate eforturile pentru a extinde sfera de aplicare geografică a proiectelor uh, ce pot beneficia de obligațiunile de proiect, după cum ați solicitat. În ultimul rând, un comentariu despre distribuirea sectorială. De fapt, mă limitez la două observații. În primul rând, internetul în bandă largă. Cred că știți că în uh, cadrul proiectelor în pregătire pe care le-am menționat, vor fi și câteva proiecte referitoare la internetul în bandă largă. Însă, de obicei, finanțarea, finanțarea proiectelor nu s-a făcut până acum așa. În mod obișnuit, acestea se finanțează pe alte căi. Deci trebuie să depășim un dublu obstacol pentru a utiliza obligațiunile de proiect și uh, finanțele disponibile de pe piețele de capital pentru acest sector. În al doilea rând, și acum mă refer și la ce a spus domnul președinte, cred că ați vorbit uh, amândoi despre importanța sustenabilității când uh, vine vorba de finanțarea proiectelor de energie regenerabile. Deocamdată nu avem uh, posibilitatea de a finanța aspectele de generare de energie regenerabile, pentru că aceste proiecte nu sunt eligibile pentru obligațiunile de proiect. Eligibile sunt rețelele TNT de energie care pot conecta facilitățile de producere de energie regenerabilă cu rețelele. Și uh, analizăm cu foarte mare atenție acest aspect. Domnule președinte, aș mai avea câteva comentarii și eu. În primul rând, în legătură cu efectul de pârghie, vreau doar să confirm că pentru a reuși să utilizăm mai bine resursele pe care le avem, efectul de pârghie va fi mai mare dacă cele 230 de milioane vor fi combinate cu fondurile LGTT. Va fi mai bine așa decât dacă folosim separat cele două categorii de fonduri. În ceea ce privește clasele de active pe care le-ați menționat, este nevoie de educarea investitorilor aici în Uniunea Europeană. Ei trebuie să fie implicați în inițiativa obligațiunilor de proiect și să știți că pe lângă acest uh, obiectiv, Comisia promovează și la nivel internațional această clasă de active. Participăm la grupul G20 privind această clasă de active împreună cu Australia, care va fi în curând la președinția G20, chiar anul viitor, de asemenea, împreună cu Germania și cu Indonezia, care prezidează grupul de lucru actual privind investițiile pe termen lung și fac eforturi semnificative pentru a promova infrastructura ca clasă de active, inclusiv în Europa, dar și la nivel internațional. Avem și o cooperare activă cu alte bănci multilaterale de dezvoltare, de exemplu Banca Asiatică de Dezvoltare, care tocmai și-a lansat acum câteva luni o inițiativă similară în Indonezia și în India și încercăm să avem o acțiune coordonată și cu alte fonduri de investiții. Și lucrăm și cu OECD, care are și un grup de investiții pe termen lung și încearcă să se concentreze pe finanțarea de pe piețele de capital. Un ultim comentariu în legătură cu cele 30%. Într-adevăr, S-a vorbit despre o creștere a acoperirii de la 20 la 30% și aceasta are exact obiectivul de a permite să se acopere și proiecte mai riscante, fie din perspectivă geografică, fie din perspectivă sectorială. E foarte important pentru noi să avem flexibilitatea necesară pentru a ținti și proiecte mai riscante. Nu înseamnă că la fiecare proiect trebuie să fie vorba de 30%, dar trebuie să avem flexibilitatea pentru a finanța și proiecte ce necesită așa ceva. Ultima întrebare a dumneavoastră se referă la uh, proiectele de portofoliu. La comisie avem angajamentul de a încerca să utilizăm tehnica de a pune împreună mai multe proiecte mai mici într-o inițiativă de obligațiuni de proiect. Deocamdată, inițiativa obligațiunilor de proiect include 10 proiecte legal. Deci vom încerca să replicăm această tehnică și în alte sectoare și să încercăm să convingem statele membre să replice și ele această tehnică la nivel național pentru utilizarea fondurilor structurale. Așadar, discutăm cu actorii de pe piață, discutăm cu diferitele părți implicate și sperăm ca în propunerea Comisiei privind instrumentele financiare în alte zone bugetare vom reuși să venim cu idei care să permită tehnicii de obligațiuni de proiect să fie utilizată și în alte sectoare, unde se poată fi combinate mai multe proiecte mai mici, la nivel regional sau sectorial. Merci beaucoup, monsieur le rapport. Mulțumesc. Domnul raportor are cuvântul. O observație foarte scurtă. Vă mulțumim mult pentru clarificări. Am aflat multe despre situație. Înțelegem că acesta este doar uh, prima doare de seamă mm, după primele șase luni, deci suntem încă în faza pilot. Acum urmează negocieri dificile în legătură cu cadrul financiar multianual, în legătură cu bugetul pentru 2013 și pentru, cu facilitatea Connecting Europe. Um, succesul negocierilor este foarte important pentru continuarea proiectului și cred că este o idee rezonabilă uh, să avem această a doua fază pentru 2014 și 2015 înainte um, de um, funcționarea obligațiunilor pe proiect uh, la uh, potențial maxim. Um, problema nu este Parlamentul pentru a convinge de oportunitatea acestei strategii, dar statele membre riscă să fie o problemă. Haideți să încercăm să le convingem că așa e cel mai bine de procedat. Vă mulțumesc, domnule raportor. Ivailo, ați cerut cuvântul. Da. Mm, am puține lucruri de spus. Sincer, sunt puțin dezamăgit privind răspunsul uh, legat de proiectele cu banda largă. Bineînțeles, aceste proiecte sunt finanțate mai ales de firme, de industrie, dar noi um, dorim să finanțăm internetul cu bandă largă care nu prezintă interes comercial pentru industrie și a existat multe discuții aici în Parlament în legătură cu modul în care bugetul european ar putea ajuta prin parteneriate public-privat pentru ex la extinderea internetului cu bandă largă în zone care nu sunt de interes pentru companii. Și există un interes major, cel puțin declarat, um, pentru astfel de instrumente și mă miră foarte mult când spuneți că acest instrument nu e bun pentru dezvoltarea internetului cu bandă largă și că aceste investiții trebuie finanțate de firme. Nu se întâmplă acest lucru. Se întâmplă acest lucru în zonele cele mai populate, dar nu peste tot. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde, domnule. Mulțumesc. Doresc să repet că sperăm în continuare că vom putea propune uh, proiecte pentru uh, banda largă, dar inițiativa privind obligațiunile de proiect în sine nu se ocupă de faptul că investițiile despre care vorbiți nu sunt mm, pur viabile din punct de vedere comercial, pentru că piața de capital care finanțează proiectele trebuie să uh, financeze proiecte viabile din punct de vedere comercial. Bineînțeles, uh, proiectul poate deveni viabil grație subvențiilor care nu sunt legate de utilizator, dar uh, aceste lucruri trebuie să se uh, să facă parte dintr-un proiect de finanțare potrivit uh, unei finanțări clasice al unui proiecte și apoi vedem cum piața de capital poate finanța costurile de uh, proiect. Uh, Deocamdată nu am uh, aprobat un astfel de proiect, dar avem perspective în legătură cu mai multe proiecte privind banda largă și sper că într-un raport ulterior voi putea să vă spun că am avut succes în acest domeniu. Très bien. Bine, mulțumim foarte mult, domnilor. Sunt uh, și eu de acord cu concluzia lui Göran Felm și anume că este de dorit ca o nouă tranșă de proiecte încă în această fază experimentală va putea vedea lumina zilei înainte, la începutul următoarei perioade de șapte ani. Din păcate, trebuie să constatăm faptul că procedurile sunt foarte lungi de doi ani de zile deja Comisia Europeană a lansat proiectul obligațiunilor de proiect Project Bonds în asociere strânsă cu Banca Europeană de Investiții și primele proiecte finanțate uh, în cadrul proiectului pilot nu vor uh, uh, putea genera lucrări decât în cel mai bun caz la sfârșitul acestui an. Deci după doi ani și jumătate uh, și viteza de clotizare nu poate fi atinsă decât după încă câțiva ani. Vă mulțumesc foarte mult. Vă propun acum, conform ordinii de zi, având în vedere că este ora 11 și jumătate, să trecem la vot. Avem un singur raport de votat astăzi E vorba de rata de ajustare a plăților directe. E vorba de un proiect de aviz al domnului Giovanni Lavia. După cum am spus deja, Giovanni, din păcate, se află la un trilog privind uh, PAC-ul, regulamentul privind politica agricolă comună. Vă propun să trecem la vot. Sunteți gata? Ivailo? Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vota, aș dori să spun două fraze legătură cu acest subiect, pentru că nu a fost discutat încă în comisie. Mai întâi doresc să spun că compromisul adoptat este unul bun și nu putem să anticipăm uh, rezultatul negocierilor uh, cadrului financiar multianual. Uh, în al doilea rând, uh, există diferențe cu colegii pe lista de vot în legătură cu o chestiune de principiu. Vorbim despre reguli care sunt în vigoare în acest an 2013 și trebuie, plățile trebuie făcute în 2014. Deci orice propuneri de a scădea pragul la 150.000 de la 500.000 pentru ca toată lumea să fie eligibilă pentru aceste reduceri, precum și eliminarea excepțiilor pentru Bulgaria, România și Croația, ar reprezenta um, un lucru care nu sunt sigur că este viabil din punct de vedere juridic. În al doilea rând, trebuie să informez colegii că excepțiile pentru cele trei țări se bazează pe faptul că ele au primit plățile directe uh, într-o fază mm, care a făcut ca ele să nu primească maximum de plăți directe. Deci eu cred că nu este de dorit acest lucru, având în vedere că Bulgaria și România în 2016, numai în 2016 vor primi maximum plăților directe, nu cred că e o idee bună să reducem plățile directe pe care le primesc și mai mult acum. Deci explicarea excepției este că este abordarea de tip phase-in și fermiere din aceste țări nu primesc încă sumele totale din plățile directe propuse. Deci, oricum, punctul maxim va fi atins numai la 9 ani după intrarea în Uniune. Deci, a le penaliza încă ar fi, nu ar fi corect. Mulțumesc. Mulțumesc, Monica Holmeier. Ja, nachdem wir über dieses Thema noch also nur einmal haben diskutieren können. Numai odată am putut să discutăm pe acest subiect, prin urmare îmi uh, exprim uimirea față de faptul că Comisia încearcă să dezbată în continuare acest subiect la CFM, având în vedere că nu ar trebui să ne pripim cu o decizie uh, acum. Și văd că deciziile acum uh, sunt luate în avans. Cu privire la rezervele lui Vailo Calfin, nu știu în ce măsură sunt verificate exceptările. Dacă vor exista plângeri, atunci bineînțeles că rămâne de discutat în momentul în care vom reveni asupra anului și asupra exercițiului financiar. E problematic însă faptul că Comisia face o propunere uh, unde există probleme la nivelul naționalităților, pentru că se pune întrebarea cine primește și cine trebuie să plătească. Avem uh, mecanismul de criză și acesta e însoțit uh, de funcția că fiecare plătește în mod egal, nu unii plătesc și alții primesc. Dacă începem să lucrăm cu asemenea mecanisme pe termen lung, atunci noi uh, vom, ne vom confrunta cu probleme la nivelul statelor membre, probleme care se vor traduce și în Parlamentul European. Pentru că vom fi presați sau vom fi avertizați, nu votați uh, cu tare și cu tare decizie. De genul Germania trebuie să plătească, alții vor primi. Astfel de propuneri sunt foarte nesănătoase. La mecanismul de criză spuneam că e nevoie de solidaritate. Toți pentru unul, unul pentru toți, în funcție de proporționalitate, bineînțeles, în funcție de necesitatea de plată. Dar această propunere a Comisiei e una care divide. Și mi se pare că mm, Comisia e totuși în stare să vină cu propuneri mai inteligente pentru că a făcut-o și în trecut. Mulțumesc. Artung. Mulțumesc. Domnul Artung are cuvântul. Observație tehnică, mi-am uitat uh, cardul de vot, deci sper că voi putea vota uh, indicându-vă votul meu cu mâna. Se arriva, chacun nu. Se întâmplă, spune domnul președinte. Acum putem trece la vot. Da? Foarte bine. Atunci, compromisul A mare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acest compromis acoperă amendamentul 1. Trecem la amendamentul 13, Lyon și Paulson. Amendament pe părți. Prima parte. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva. Atunci vom vota electronic, vă rog. S-a deschis votul. 27 de cartele de vot, sunt introduse, toată lumea a votat, s-a închis votul. 12, 12 voturi pentru, 11 împotrivă, domnul Artong se abține, eh, se abține, 12 voturi pentru, 12 împotrivă, se respinge. Acum, Um, este respinsă prima parte, dar a doua parte fără prima are un sens? Da. Raportorul este pentru. Cine este pentru a doua parte? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 12 nu devine caduc. Prima parte devine caducă. Și a doua parte. Bun, considerăm că Secretariatul îmi spune că prima parte a amendamentului 12 este legată de prima parte de la 11. Am respins prima parte de la 11, deci nu mai votăm prima parte de la 12, dar trebuie să votăm, votăm a doua parte de la 12, se pare. Bon, alors, alors finalement, c'est le contraire de ce que j'ai compris. Nu, spune domnul președinte, nu am înțeles bine. Din potrivă, trebuie să votăm prima parte de la 12 pentru că am respins prima parte de la 11. Da? Raportorul este pentru. Cine este pri pentru prima parte de la amendamentul 12? Împotrivă. Probabil rezultatul este același ca din aur, dar vom verifica. Deci votăm. Prima parte a amendamentului 12 s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 voturi pentru, 10 împotrivă. Domnul Hartung se abține și dumneavoastră sunteți împotrivă, deci 14 pentru, 11 uh, împotrivă, 3 abțineri, deci prima parte se adoptă. A doua parte nu mai trebuie votată pentru că este acoperită de votul precedent. Amendamentul 2 a fost retras. 14, 15, 16 sunt acoperite de compromisul A. Ajungem la amendamentul oral al raportorului 3. Aveți textul alături de lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 a fost retras. Amendamentul 8, George Lyon. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Um, grupurile sunt împărțite. Deci, uh, votăm electronic acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 10 din nou. Domnul Artung se abține. Granfem împotrivă. Deci 14 la, la 12. 3 abțineri, majoritatea este pentru, se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Amendamentul 1 de asemenea, amendamentul 9 este acoperit de compromis, precum și amendamentul 10. Trecem la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. 24 pentru, domnul Hartung este împotrivă. 25 de voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri. Bun. Mulțumesc, îl felicităm pe raportor în absența sa. Nu mai avem alte voturi pentru că nu avem viramente. V-aș propune acum să discutăm punctul 18. Vă rog un pic de liniște. Trecem la punctul 18, deci, și o rog pe Monica Holmeier, care locuiește pe George Lyon, să ne spună, să ne vorbească despre lucrările grupului comun de lucru cu biroul. Wait, wait, wait. <laughs> weil George da ist, aber es gibt diesmal gar nicht so viel ähm, äh, zu sagen. George nu e, dar sunt multe de spus, pentru că ieri am uh, avut o reuniune scurtă mm, și la această reuniune am atras atenția asupra faptului că în procesul verbal al grupului comun de lucru nu trebuie creată impresia că deja am luat decizii, ci că am făcut niște propuneri care sunt în analiză. Noi suntem un grup de lucru și suntem de părere că acest subiect trebuie prelucrat și analizat. De exemplu, în ceea ce privește cooperarea cu uh, Comisia Regii, cooperarea cu Econ, uh, în domeniul traducerii și în alte domenii. Deja am început discuțiile. În cele două comisii, și asta pot să spun uh, și ca raportor pentru bugetul Parlamentului, din păcate, uh, jumătate de an am discutat în Parlament în sine, dar la nivelul comisiilor nu s-a dezbătut problema. Deci de-abia acum au fost uh, luați prin surprindere cei de la comisie pentru că nu au fost uh, informați la timp, așa că acum trebuie să treacă efectul uh, surprizei. Se ocupă acum de acest subiect și vor să discute cu noi. Am discutat și despre inițiativa Paperless. E vorba de reducerea consumului de hârtie în Parlamentul European să vedem ce putem înlocui, uh, cum putem înlocui hârtia cu uh, documentele electronice prin e-committee, dar uh, există unii colegi care utilizează mai mult instrumentele IT, alții care le utilizează mai puțin și până la urmă Uh, sunt și cei care utilizează hârtia în mare măsură și nu putem să-i obligăm să recurgă la mijloace electronice. Dar există și alte posibilități de reducere a consumului de hârtie. De exemplu, procesul verbal al reuniunilor poate să existe pe viitor doar în format electronic, se practică deja la anumite comisii și la noi și cred că e fezabil, pentru că până la urmă Mm, procesul verbal poate fi trimis în format electronic, fără a mai fi distribuit pe hârtie. Nu e mare lucru. În ceea ce privește reducerea documentelor uh, distribuite pe hârtie, până acum Um, documentele respective erau uh, aruncate chiar dacă nu erau, dacă nu erau utilizate. Acum însă trebuie uh, colectate, reutilizate ca să nu tot reprintăm totul. Iarăși mi se pare fezabil, s-a practicat și putem să reducem consumul de hârtie astfel. Există și alternative prin e-committee, deci uh, prin uh, punerea la dispoziție a documentelor în plan virtual în măsura posibilului. Pentru asta avem nevoie de sprijinul asistenților și sprijinul colegilor în ceea ce privește uh, îmbunătățirea utilizării e-committee. Eu am participat uh, la implementarea e-committee, uh, jumătate de oră a fost instru- instruirea și apoi uh, a fost un fel de descurcă-te singur. Uh, cei care nu sunt foarte vexați între ale IT-ului nu se descurcă atât de bine și tocmai de aceea am cerut sprijin. Cum putem să îi instruim pe colegi și pe asistenți în momentul în care vor să utilizeze e-committee? Asta de dragul utilizării uh, documentelor în format electronic. Avem și o evaluare în ceea ce privește e-meeting și utilizarea uh, instrumentelor precum uh, tableta în loc de hârtie la comisii, vrem o evaluare precisă. Dacă e să numesc cele patru măsuri, atunci, după alegerile din 2014, uh, se vor economisi 11 milioane de foi. Practic, doar prin implementarea celor patru măsuri. Este extraordinar. Trebuie să gândim în acești termeni și să vedem cum anume uh, se traduce această uh, reducere a consumului de hârtie în bani. Pe an vreo 600.000 uh, de euro. Vom face o analiză în continuare, vom purta discuțiile necesare mm, la nivelul comisiilor parlamentare pentru a avea informații concrete pe viitor și pentru a vă uh, aduce și pe dumneavoastră la zi. În rest, nimic nou sub soare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Monica, pentru această prezentare a lucrărilor acestui grup, care funcționează în condiții bune spre mulțumirea ambelor părți implicate. Aveți întrebări pentru Monica? Nu? Vă mulțumesc! Punctul 11 se referă la un nou proiect de buget rectificativ și se amână pentru că nu este deloc urgent. Și mai avem un ultim punct, cel pe care l-am menționat eu chiar la începutul reuniunii, la punctul diverse, any other business. Este vorba despre asistența umanitară pentru Siria, dată fiind situația de război civil din această țară. Președintele Comisiei AFET mi-a transmis un proiect de scrisoare pe care tocmai vi l-am distribuit și dumneavoastră, pe care el ar dori să-l sem să semneze împreună cu președintele Comisiei Econ și cu mine în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete, pentru a solicita o suplimentare a fondurilor de asistență umanitară pentru Siria, dată fiind agravarea conflictului de acolo. Trebuie să știți că fie în cadrul Uniunii, fie uh, prin acorduri bilaterale, statele europene sunt de departe primii donatori de ajutor umanitar. În total peste 600 de milioane, 200 de milioane dintre acestea vin de la Uniunea Europeană prin programul ECO și 400 de milioane provin uh, de la diverse state membre ale Uniunii Europene. Siria face parte din politica de vecinătate, dar acordul privind aplicarea acestui principiu nu a putut fi dus la bun sfârșit. Deci fondurile nu pot să vină de la liniile bugetare respective. În decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o măsură specifică de 10 milioane de euro pentru refugiații palestinieni și sirieni afectați de criză, iar în iunie 2012, deci acum aproape un an, a adoptat o trașă suplimentară de 23 de milioane pentru populațiile de origine siriană refugiate în Iordania și în Liban. În ceea ce privește rezerva de ajutor de urgență, acesta este un instrument, după cum știți, din afara cadrului multianual. Acesta poate să fie realimentat an de an în funcție de sumele neutilizate în anii anteriori, iar rezerva actuală din uh, acest fond este de 115 de milioane de euro sub formă de angajamente și 45 de milioane sub formă de credite de plată. Așadar, conform analizei AFET, ar fi de dorit să se aloce o parte a fondurilor rămase în rezervă pentru sporirea ajutorului dedicat persoanelor afectate de războiul civil din Siria. În această scrisoare se propune, de asemenea, ca toate statele membre să fie invitate să-și reînnoiască eforturile de ajutorare a acestor populații. Vreau să vă prezint principiul co co-semnării acestei scrisori. Ca președinte al Comisiei pentru Bugete, pe de o parte, nu doresc să încurajez cheltuielile. Nu este rolul nostru obișnuit. Pe de altă parte, suntem confruntați cu o dramă umanitară absolut tragică. Iar uh, comisia noastră este cea care urmărește acest dosar și cunoaște în același timp și limitele capacităților noastre bugetare. Și deci, dacă comisia noastră consideră că este prioritar, trebuie să uh, vedem dacă nu cumva merită să participăm și noi. Alternativa ar fi să-i lăsăm pe ceilalți doi președinți să-și asume această inițiativă. Dar dacă cele trei comisii vor fi asociate la acest demers, ponderea politică va fi mult mai mare. Această scrisoare ar fi adresată președinției irlandeze, ministrului de, fin de finanțe din Irlanda și doamnei Ashton. Domnul Görens. Da, domnule președinte, ați rezumat foarte bine situația și eu sunt coordonator la Comisia pentru Dezvoltare și deci sunt cât se poate de în temă și cât se poate de sensibil la această problemă. Vreau să vă spun că comisara de resort face o treabă excelentă, însă, din păcate, nu are suficiente fonduri la dispoziție. Ați spus-o și dumneavoastră, Uniunea Europeană este primul donator. Doar Comisia trimite fonduri foarte importante și la acestea se mai adaugă și cele trimise de statele membre în nume individual. că nu trebuie să ne batem prea mult capul să ne întrebăm dacă aici uh, cerem cheltuieli. Nu, e vorba de respectarea unui angajament vechi din 2005 de la Consensul European pentru Dezvoltare. Atunci Uniunea Europeană și toate statele membre și-au luat angajamentul de a duce la 0,7% ajutorul public pentru dezvoltare până în 2015 Și aici intră, bineînțeles, și ajutorul umanitar de urgență, care poate fi asimilat la ajutorul public pentru dezvoltare, în sens larg. Deci nu facem aici decât să amintim un angajament și obligația de rezultate la care tocmai m-am referit. Aceasta este o obligație de a obține rezultate care trebuie să fie îndeplinită de cei 28 de actori, adică Comisia, pe de-o parte, și cele 27 de state membre de cealaltă parte. Chiar eu am avut uh, funcția de ministru de acțiune umanitară în țara mea și să știți că întotdeauna am procedat așa. Când Uniunea Europeană nu avea suficiente fonduri, totdeauna am întrebat cum pot ajuta. Cred că trebuie să gestionăm bine aceste situații pentru că e greu să le prevezi. Trebuie, bineînțeles, să ne bazăm pe bună voință și cooperarea acestor state cereți uh, opinia comisiei noastre dacă vă invităm să semnați acest document, cred că dacă o faceți, acest document va avea mai multă greutate. Cred că și numai semnătura dumneavoastră singură ar însemna destul de mult pentru președinția irlandeză. Să nu credeți că vă fac un compliment uh, gratuit. Cred că ar fi foarte bine ca cele trei comisii vizate să dea dovadă de angajament pentru a-i aminti Uniunii Europene ce uh, promisiuni a făcut. În plus, atunci când am început discuția privind cadrul financiar multianual, statele membre au redus și au redus angajamentele față de ce solicitase Comisia. Cred că domnul Van Rompuy spusese că ce nu va fi cheltuit de Uniunea Europeană va fi compensat de eforturi suplimentare ale statelor membre. Și vorbea în numele statelor membre și deci se potrivește foarte bine cu ce spuneți dumneavoastră, ce trebuie făcut și ce angajamente și-au luat deja responsabilii politici din statele membre. Foarte bine, mulțumesc, stimate coleg, da? Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. Știm dacă acest ajutor va fi acordat doar persoanelor din Siria sau și sirienilor din Iordania și din Liban? L'ensemble, bien entendu. Tuturor, bineînțeles, tuturor. Pentru că este vorba de ajutarea persoanelor care sunt afectate de război E vorba de persoane uh, strămutate, fie în Siria, fie în statele vecine. Așa s-a întâmplat până acum și, din păcate, se va întâmpla și de acum înainte. Bun, mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Cred că avem un acord uh, pentru, pentru uh, recurgerea la acest demers. Deci, prin semnătura mea, Comisia pentru Bugete se va asocia la această inițiativă a Comisiei AFET, susținută și de Comisia ECON, și deci voi semna această scrisoare trimisă ministrului. Stimați colegi, am încheiat aici toate punctele de pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va avea loc în data de 29 mai, în principiu de la 11.30 la 13.30. Mulțumesc!